Dragi colegi, uh, cred că ar trebui să începem. Și ca de obicei, voi trece la limba germană. Dragi colegi, uh, vă salut, vă urez bun venit la reuniunea de astăzi. Încă nu suntem prea numeroși în sală. Uh, însă avem o ordine de zi încărcată, așa că totuși cred că ar trebui să începem. Și, în fine, asta este. Cei care nu sunt punctuali uh, au de pierdut. Încep uh, mai întâi cu adoptarea ordinii de zi. Vă întreb, ordine, proiectul de ordine de zi se poate considera ca fiind adoptat? Se opune cineva? cineva dorește uh, să se facă vreo modificare, nu e cazul, așadar proiectul de ordine de zi este adoptat, iar acum trec la comunicările președintei. Avem uh, astăzi interpretarea în limbile franceză, germană, italiană, engleză, elenă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, polonă, bulgară și română. der Koordinatoren vom 10. Oktober, die am 12. Oktober per Mail an alle mit Deciziile coordonatorilor uh, sunt uh, disponibile și uh, vi le vom comunica dacă nu sunt obiecții până pe 16 octombrie. După aceste anunțuri de organizare, trebuie să um, Mă refer la un subiect trist. Știți că jurnalista în vârstă de 53 de ani din Malta, Dafne Coriana Galiția, care a a avut o contribuție foarte importantă în combaterea corupției și în descoperirea Panama Papers, a fost victima unui atentat cu bombă luni. We don't have translations? French. Keine französische Übersetzung? În franceză nu merge interpretarea, acum merge bine. O să o iau de la început, pentru că cred că este un subiect foarte important. După aceste uh, comunicări de organizare, trebuie să încep, din păcate, cu o veste tristă. După cum știți, jurnalista malteză în vârstă de 53 de ani, Daphne Caruana Galizia, uh, care a fost activă în uh, combaterea corupției și a avut o contribuție foarte importantă la descoperirea Panama Papers, a fost victima unui atentat cu bombă luni. Este teribil că un astfel de act barbar, o acțiune barbară se întâmplă într-un stat membru UE în ziua de astăzi. Nu e doar uh, uciderea unei uh, persoane, ci este un atentat la libertatea presei uh, și e foarte important să ne dăm seama că a murit o persoană care încerca să demaște uh, chestiuni foarte grave. Trebuie să transmitem condoleanțele noastre familiei doamnei Galiția și ca să o comemorăm, vă rog să ținem un minut de reculegere. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Wie Sie alle vielleicht mitbekommen haben, după cum uh, ați fost informați, pe 13 octombrie, fosta ministră a culturii, uh, doamna Audrey Asule, a fost uh, aleasă nouă secretară generală a UNESCO și în, începe, uh, va fi confirmată la adunarea generală a UNESCO din 10 noiembrie. În numele comisiei noastre doresc să o felicit și să vă spun că o vom invita uh, în curând la o reuniune a comisiei noastre. este, iată, uh, o veste bună în contextul acesta complicat în care SUA s-a retras de la UNESCO și uh, asta din motive uh, legate de uh, Israel. Îmi pare foarte rău că UNESCO este criticat, deplor această decizie a Statelor Unite și în calitatea mea de președintă cult vreau să uh, subliniez importanța uh, muncii acestei organizații la nivel global. educația are o contribuție foarte importantă uh, la evoluția lumii noastre și, uh, în plus, e important ca patrimoniul cultural să fie uh, ocrotit. Nu există niciun fel de alternativă la munca UNESCO și aș dori să îi urez uh, doamnei uh, Azule mult succes în munca ei. Sper să poată să veni aici să ne spună la prima mână care este viziunea ei în legătură cu munca UNESCO. Cred că este important uh, să punem uh, punctul pe I și să ne referim exact la uh, implicarea UNESCO în diferitele crize mondiale și inclusiv la uh, implicarea UNESCO în soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu. Cred că acest dialog uh, constructiv, uh, critic, este uh, un lucru foarte bun și mă bucur de pe acum de discuția noastră cu noua secretară generală a UNESCO. Ați văzut cu toții între timp, în Parlament sunt peste tot afișe legate de premiul Lux. care va fi decernat în noiembrie la Strasburg și deja se pot uh, urmări filmele. Sunt trei filme în competiție. În primul rând 120 BPM al lui Robert Campilio din Franța, apoi uh, o coproducție Suedia, uh, Danemarca, Norvegia și al treilea film este o coproducție Germania-Bulgaria-Austria. Cei trei finaliști uh, sunt uh, regizori foarte diferiți, filmele sunt foarte diferite, 120 uh, BPM urmărește un grup de activiști din Franța care încearcă să um, aducă o mai bună vizibilitate SIDA și întregii problematici conexe. Filmul a fost prezentat și la Cannes. Sami Blood este povestea unui uh, tânăr care uh, visează la o viață diferită în timp ce se luptă cu rasismul uh, zi de zi și Western este povestea unui lucrător german pe un um, șantier naval din Bulgaria cu um, diferite ingrediente culturale, acest film abordează problematica mm, imigrației. Toate cele trei uh, filme vor fi uh, subtitrate în toate limbile Uniunii Europene și uh, câștigătorul va fi prezentat, de asemenea, tradus și în limbajul semnelor. Și ca membră a Comisiei Cult, Aș dori să vă rog uh, și pe voi să vedeți uh, filmele și să îi uh, invitați și pe alți colegi să le vadă și să se implice în competiție. Voi, ca membri ai Comisiei Cult, sunteți privilegiații care veți primi filmele în format DVD și veți primi și pachetele pedagogice care însoțesc filmele. Fiecare deputat are posibilitatea să vadă filmele pe platforma Video On Demand și orice uh, uh, coleg poate să facă cererea la secretariatul nostru și puteți, desigur, să uh, optați pentru subtitrări în oricare din cele 24 uh, de limbi oficiale. Filmele sunt de asemenea prezentate și în spațiul Yehudi Menuhin, la cinematograful Lux, și până pe 10 noiembrie vor rula acolo, deci după săptămâna verde. Zilele filmului Lux vor avea loc în uh, multe locuri din Europa și uh, găsiți în orice caz mai multe informații despre acest lucru pe www.luxprize.eu. Pe 8 noiembrie, 120 uh, BPM va fi prezentat la un muzeu la Amsterdam în prezența regizorului, după care va avea loc și o dezbatere um, completată de o dezbatere pe Twitter. La Bruxelles vor fi prezentate filmele Western și Sami Blood pe 9, uh, respectiv 10 noiembrie și uh, vor fi prezentate, cum spuneam, și în cinematografe din întreaga Europa și se va crea uh, un hashtag pentru ca și publicul să poată interacționa pe Twitter. E foarte important ca până pe 13 noiembrie la 23.59 să votați pentru filmul dumneavoastră preferat. După aceea nu se va mai putea uh, vota. iar ceremonia de decernare a premiului va avea loc uh, pe 14 la Parlamentul European la Strasburg, după care vom avea o conferință de presă cu jurnaliști din cele 28 de state membre și un cocktail la care sunteți cu toții invitați. Veți primi invitația în următoarele zile. Eu mă bucur că există tot mai mulți colegi care folosesc aceste filme pentru a stârni dezbateri, uh, pentru a-i convinge pe cetățeni să se implice și e foarte important că uh, acestea sunt folosite ca instrumente de diplomație culturală. Și în Islanda există de trei ani zilele filmului Lux și de anul acesta avem zilele filmului Lux și la Washington. Viele andere nicht-europäische Länder fangen auch an, bei uns nachzufragen. Multe alte state uh, non-europene încep uh, să fie interesate de colaborarea cu noi în acest domeniu și cred că e foarte important. Pe baza filmografiei de la Premiul Lux dorim să implementăm diferite module educaționale, dorim să uh, Uh, colaborăm cu diferite festivale de film și cu școli și licee pentru ca uh, elevii să învețe mai multe despre lumea filmului și Europa. Până pe 31 ianuarie anul viitor și spectatorii pot să voteze pentru filmul preferat și filmul câștigător va uh, fi prezentat la Festivalul Internațional de la Carlo Vivari din 2018 când va fi și anunțat câștigătorul. Deci vă urez vizionare plăcută și vă rog să nu uitați că pe 9 noiembrie doamna Pac, care este coordonatoarea pentru premiul Lux, doamna Gabriel, comisara de resort, și cu mine vom uh, prezenta condițiile cadru ale uh, filmului Lux pentru viitor, uh, încercând să obținem un acord între noi. Am discutat subiectul și la coordonatori. Sper să um, am, am noutăți despre acest subiect cât mai curând și o să vă informez în orice caz pe parcurs. Mai vreau să vă spun că de câteva zile ne luptăm cu probleme uh, tehnice. Programul în care ne depunem noi amendamentele nu este disponibil. Au fost mari probleme aici și nici nu se prevede uh, un final pentru aceste probleme, nu se știe când se vor termina. Vă vom informa cât mai rapid uh, ce se întâmplă cu amendamentele când va funcționa din nou 84 AM și vă vom informa și care vor fi noile termene de depunere de amendamente. Și am o rugăminte. Știți că suntem uh, sub presiune în legătură cu Corpul de Solidaritate. O să vă rog să vă pregătiți deja amendamentele pentru ca ele să poată fi introduse în sistem cât mai repede atunci când sistemul va fi din nou funcțional puteți să pregătiți amendamentele deja într-un document Word și apoi să le copiați pur și simplu în uh, sistem. Astfel vom face economie de timp și uh, nu ne vom trezi într-o situație în care să uh, trebuiască să avem o întârziere și mai mare. Deci, Vă rog frumos să nu așteptați uh, redresarea sistemului ca să pregătiți amendamentele, ci lucrați la ele de pe acum. Noi o să vă informăm cât de repede când sistemul va uh, funcționa din nou și vom adapta și termenele de depunere de amendamente în mod corespunzător. În încheiere și e ultima mea comunicare, nu știu dacă mai e aici, dar e aici, Astăzi, din păcate, trebuie să ne luăm la revedere de la cineva din cercul nostru. E vorba de Caroline Scott, consilier politic care se află astăzi pentru ultima dată la comisia noastră. Se întoarce în Regatul Unit ca, să mai, ca să-și continue munca acolo. Nu am fost totdeauna de aceeași părere, dar cred că colaborarea noastră a fost uh, mereu bună și constructivă și în numele tuturor colegilor uh, vreau să uh, îți mulțumesc și din partea grupurilor politice, desigur, și să îți urez toate cele bune pentru viitorul uh, tău. Și uh, să nu uiți Bruselul. Mulțumesc și toate cele bune. Ja, ich finde, das ist schon das ist dann auch durchaus ein Applaus wert. Într-adevăr, uh, colega noastră merită aplauze. Bun, haideți să trecem acum la punctele de pe ordinea de zi. Am avut comunicări mai lungi astăzi. Și trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. E vorba despre un studiu al Departamentului de Politici cerut de Comisia Cult. E vorba de modernizarea învățământului superior. Studiul este gata și poate să fie astăzi prezentat și urez bun venit domnului Bernd Wechter de la Asociația pentru Cooperare Academică, ACA. El ne va prezenta ideile principale ale acestui punct, care cu siguranță se va lega și de următorul punct de pe ordinea de zi, când vom trece la raportul Cristinei despre modernizarea învățământului european. Aveți aproximativ 10 minute la dispoziție, domnule Vechter, ca să prezentați studiul, după care vom da cuvântul colegilor pentru întrebări și comentarii. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că voi continua în limba engleză, pentru că studiul a fost redactat în engleză și cred că este mai potrivit să mă exprim în această limbă. În următoarele 10 minute vă voi prezenta principalele puncte ale studiului pe care l-am efectuat uh, pentru dumneavoastră, Comisia CULT. E vorba de agenda renoită pentru 2017 în vederea modernizării studiilor superioare. Asta pentru că a mai fost uh, o inițiativă în acest sens în 2011, așadar suntem la a doua încercare. Pe scurt, structura prezentării mele e foarte simplă. Vă voi spune câteva cuvinte mai întâi despre scopurile, obiectivele acestui studiu, mai apoi principalele uh, fapte relevate ca urmare a uh, efectuării studiului și, în al treilea rând, recomandările pe care le-am uh, elaborat pentru domnile Vatre. Mai întâi, așadar, obiectivele. Primul rând, o analiză a evoluțiilor politice de la uh, comunicarea Comisiei din 2011 privitoare la modernizarea studiilor superioare și până acum. Uh, deci să vedem ce s-a întâmplat între timp, ce inițiative au fost întreprinse, dacă a făcut progrese sau nu în legătură cu indicatori cheie. În al doilea rând, uh, o prezentare a celor mai importante realizări și eventuale lipsuri ale măsurilor politice luate pentru a atinge obiect obiectivele comunicării din 2011. Apropo, această comunicare din 2011 conține de asemenea anumite priorități sau obiective formulate anterior. Deci noi ne referim la comunicarea din 2011, însă, de exemplu, obiectivul de a realiza un nivel de 40 la 100 pe vârstă de grup uh, implicată în uh, educația superioară e un obiectiv care datează chiar din 2003-2004. Așadar, o evaluare apoi a uh, reînnoitei agende de modernizări pentru studiile superioare în 2017 în lumina realizărilor despre care am vorbit și eventual și lipsurilor, că de obicei sunt și din acestea, și, în final, recomandări uh, la adresa Comisiei CULT. Acum, uh, principalele informații uh, în urma studiului. Dacă e să comparăm cele două documente, și anume cel din 2011 și cel din 2017, putem vedea că s-a produs o tranziție. Primul program se concentra aproape exclusiv uh, asupra ocupabilității și chestiunilor uh, economice. Acum, în 2017, există un set mai larg de provocări uh, societale asupra cărora se concentrează comunicarea. E una mai echilibrată, mai integrată, e și una mai complexă. Împreună cu alte comunicări, privitoare la chestiuni similare din aceeași perioadă, deci din 2011 până în 2017, um, un nivel înalt de așteptări și de complexitate a fost creat. Cred că au fost 12 uh, domenii politice care au făcut obiectul unor comunicări ale Comisiei care au stârnit cu le așteptări în ce privește sectorul educației și care împreună cumva uh, ne fac să nu ne ajungă timpul pentru a le analiza pe toate. În general s-au făcut progrese în realizarea obiectivelor comunicării din 2011 Uh, vorbeam despre acest 40% dintr-un anumit grup de vârstă care să participe la învățământul superior. Uh, acum câțiva ani, în 2008, uh, eram la 31%, acum am ajuns la 39,1%. Așadar, probabil că vom realiza acest obiectiv. Asta ne însemnând că putem spune același lucru pentru toate statele membre. Și nu înseamnă nici că bărbații și femei sunt reprezentați egal Uh, iată, bărbații au rămas în urmă, femeile deja au realizat acest obiectiv. Probabil că nu vă va surprinde ce spun. Alt indicator uh, menționat în 2011, deși deja exista, în legătură cu abandonul școlar, e vorba de educație secundară, dar privit ca important în acest context, pentru că dacă cineva termină cu succes educația secundară, poate intra în uh, studiile uh, superioare. Vorbim de 15% în 2, aproape 15% abandon școlar în 2009, în 2016 ne aflăm la 10,7% și poate ultimul exemplu de acest, al acestui obiectiv uh, uh, de la Bologna, de mobilitate. Încă nu avem instrumentele precise pentru a măsura mobilitatea, însă niște studii sugerează că putem vorbi de nouă state europene care deja au atins și au chiar depășit obiectivul de la Bologna. Uh, dar, în fine, vorbim de obiective care pot fi realizate. Mă voi grăbi acum puțin ca să nu vă răpesc prea mult timp, s-au făcut progrese și în ce privește colectarea și analiza datelor relevante în activități de predare și învățare interpares și exemple de bune practici. Sigur, toate astea sună foarte birocratic, e vorba de colectarea datelor, însă, dacă nu dispui de date, nu poți măsura ceva și atunci nu știi ce se întâmplă. Așadar, disponibilitatea datelor și vorbim de date de înaltă calitate, este un factor important. Vedem că există o continuitate cu agenda din 2011 în cea din 2017, mai ales în uh, ce privește concentrarea pe factori legați de ocupare, dar nu este singurul obiect de interes, dar e nevoie de coerență în politici Însă, întrebarea e, vorbim de politici inovatoare, ehm, noi credem că s-a ajuns la un bun echilibru între renoire, elemente noi și mm, cele deja existente. Că nu poți schimba totul din temelii, nu poți, schimba, nu poți să schimbi obiectivele odată la trei ani. Sigur, le poți schimba pe perioade mai lungă de timp. Am văzut că concentrarea pe STEAM, adică este A în paranteză M, um, materii umaniste, că e așadar această comunicare e prea pregnantă în această comunicare și ar trebui să existe o abordare mai multidisciplinară. Au crescut așteptările în ce privește studiile superioare, asta se poate vedea în formularea noii comunicări, însă investițiile au scăzut. Așadar, noi continuăm să cerem multe sectorului studiilor superioare, dar cu mai puține mijloace. Am notat și că există o absență aproape completă a factorului de internaționalizare. Ajung acum la recomandări, deci la finalul prezentării mele. În primul rând, pe drept cuvânt, comunicarea își dorește ca, rolul predării, eh, ca predarea să joace un rol mai central și mai ales excelența în predare. Predarea nu mai este numărul 2 în spatele cercetării și credem că e o abordare necesară, ba chiar ar trebui consolidată. În ce privește acum finanțarea, E clar că există un decalaj de finanțare, deci un decalaj între ne, mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele și banii puși la dispoziție, care uh, se cam... Uh, sigur, acest decalaj ar trebui eliminat. Asta e ușor de spus, greu de făcut, mai ales în statele membre. Acum, internaționalizarea. Pe viitor, internaționalizarea trebuie să fie din nou parte integrantă a acestui gen de comunicări, nu doar pentru că ne place nouă, ci pentru că e demonstrabil că internaționalizarea în mod sistematic poate contribui la atingerea tuturor celorlalte obiective ale comunicării. La patru rând, suntem hotărât în favoarea disciplinarități. chiar mai mult decât se face în, acest, în această comunicare. Trebuie pus accentul pe multidisciplinaritate, pe diversitate și să nu ne concentrăm doar pe uh, materiile de bază. Și, uh, în ultimul rând, am mai sugerat să facem cu toții un efort, noastră legiuitorii, dar și Comisia și toate instituțiile europene, ca aceste agende să fie mai bine cunoscute în mediul universitar. Am, crede noi că aproximativ 10% din membrii Universului Universitar citesc un asemenea document, o asemenea comunicare. Deci comunicările acestea nu își ating grupul țintă. Asta este și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Vechter, pentru această prezentare scurtă și la obiect a rezultatelor studiului. Și acum îi dau cuvântul mai întâi Cristinei Libașca, raportoarea noastră la acest uh, raport. E vorba de învățământ în general și, Cristina, te rog să intervii două minute. Bardzo dziękuję. Ja odniosę się... Vă mulțumesc. Și doresc, desigur, să vorbesc despre analiza pe care tocmai a făcut-o invitatul nostru, căruia doresc să-i mulțumesc Mulțumim pentru prezentare și dați-mi voie să fac niște observații. În primul rând să vă spun că um, mă bucur sincer că mm, se constată că există o rată mai mare a adaptabilității învățământului superior la nevoile piețe. Piețe muncii. Însă vreau să subliniez că studiile superioare trebuie să corespundă unei abordări holistice pentru că întregul ciclu al educației, începând de la creșă sau grădiniță, are ca scop nu doar de a forma un lucrător, ci de a forma o ființă umană cu toate nevoile sale sociale, de autorealizare și așa mai departe. Deci, e foarte bine că aplaudăm uh, această adaptare a educației superioare la piața muncii, dar cred că nu putem să dăm uitării celelalte necesități de natură mai holistică. De asemenea, salut faptul că ați subliniat importanța procesului de la Bologna. Mm, totuși, cred că a Mm, stabili niște obiective în mod automat și a stabili niște obiective uh, interpares, cred că nu sunt abordări uh, similare. O abordare automatică nu este întotdeauna rațională dacă nu corespunde întotdeauna uh, diverselor grade ale procesului de la Bolonia. Vorbim în primul rând de formare profesională, un al doilea grad ar fi educație, adică învățământ superior, însă dacă s-au făcut studii care durează 5 ani, adică un, un ciclu de învățământ de 5 ani divizat în 2 și 3 ani, cred că a face asta în mod automat nu înseamnă că e și ceva rațional. Deci trebuie să ne interesăm uh, mai în detaliu uh, de diversele etape ale procesului de la Bologna. Am uitat ceva și anume că uh, Mă îngrijorează rata asta totuși foarte ridicată a abandonului uh, studiilor superioare uh, despre care ați vorbit. E vorba de aproximativ 15% totuși și uh, aș crede eu că antidotul împotriva acestui fenomen ar fi o mai mare individualizare a muncii cu studenții Astăzi putem să ne permitem o asemenea abordare datorită noilor tehnologii. Așadar, mi-aș permite să propun colegilor uh, această personalizare, individualizare a procesului de predare. Și sunt uh, cu totul de acord cu faptul că educația, predarea, iată, își ocupă de acum locul pe care îl merită, din nou, dar trebuie să ne gândim și la uh, cadrele didactice, la pregătirea lor. Sunt de acord și cu ce spuneți în legătură cu caracterul multidisciplinar, însă poate n-ați pus destul accentul pe diversitatea învățământului superior. Și cred că ar trebui să vorbim și de spațiu de învățământ și nu de instituții de învățământ. Mulțumesc! Mulțumesc, Helga Trupă! Um, thank you for the presentation. I found it very interesting. Mulțumesc pentru prezentare. Cred eu că e foarte interesant. Aș avea trei întrebări. Ați spus că trebuie să consolidăm excelența în domeniul predării. Pentru mine asta are legătură cu procesul de la Bologna, dar din experiența din societățile noastre, mai ales în Germania, acum nu știu ce se întâmplă în statele membre, dar în Germania cel puțin e foarte criticat uh, procesul de la Bologna și aș vrea să știu uh, când dumneavoastră recomandați că avem nevoie de această excelență uh, consolidată, are vreo legătură ce spuneți dumneavoastră cu procesul de la Bologna? Cum propuneți să ne adresăm celor care ezită și care nu consideră că trebuie să avem mai multă internaționalizare, că asta se leagă de globalizare, de revoluția digitală, trebuie să avem o atitudine mai deschisă, că dacă nu avem doar de pierdut. Apoi trebuie să vorbim mai mult despre capitalismul cultural cu noile monopoluri uh, SUA. Avem toate aceste evoluții economice, cumva neoliberale, dar avem liberalizări în capitalismul cultural cu noile platforme digitale. Sigur, ne bucurăm de aceste libertăți noi, însă cei care nu sunt integrați în sistemul de educație au probleme. Și atunci ce facem? Că se creează o prăpastie între noi uh, cosmopoliți și uh, altă clasă de oameni mai puțin educați care au început să ne urască, că ne deosebim deja foarte mult de ei. Deci cum se leagă asta de studiul dumneavoastră? Ce se întâmplă cu uh, abandonul școlar? Iată, și ce se, mai, ce se întâmplă și cu faptul că, iată, cum am spus, că tinerii, bărbații au rămas uh, în urma fetelor, tinerele, femeilor, a femeilor. Ce faceți? Sunt programe de susținere a studii de gen și dacă e să mă la Germania și mai ales în landul meu, Bremen, nu stăm prea bine în ultimul studiu, studiu privitor la uh, școlile primare. Problema noastră e că băieții și fetele nu mai învață să scrie corect. Deci aveți idei? Aveți idei cum să remediem situația? Mulțumesc! Mulțumesc și acum două minute Silvia Costa. Grazie. E una ottima peccato avere... Mulțumesc, foarte bună prezentare. Din păcate doar ieri mi-a parvenit textul uh, și ar, tre- ar fi trebuit să-l citim uh, mai în detaliu, dar oricum e foarte util uh, pentru Parlamentul nostru care a grupat cele trei comunicări, educația superioară, predarea și impactul educației asupra muncii. Aș avea trei întrebări. Primul rând, îmi pare bine că Durată a spus că în trecerea la această nouă comunicare există o abordare uh, care pune accentul mai mult pe interdisciplinaritate. Nu este doar orientare spre piață, desi e necesar să punem accentul pe noile cunoștințe, însă Uh, se pune accentul mai mult pe adaptarea persoanei la noile schimbări, să aibă o gândire inovatoare. Dumneavoastră spuneți că datele s-au îmbunătățit, însă încă nu s-au făcut suficiente analize cu date calitative, de impact, rezultate. Poate ne ajutați să ne spuneți cum, cum putem solicita să avem date mai fiabile. În al doilea rând, M-a frapat ce a spus dumneavoastră în legătură cu diferența între bărbați și femei. E adevărat că 38% uh, sunt bărbați în învățământul superior, dar 43,9% din această cifră sunt uh, femei și 34% bărbați. Iată, astăzi bărbații au rămas în urmă, chiar nu se investește prea mult în ei vorb, cu excepția unor anumite clase sociale. Și a, doua chestie, a treia chestie, modernizare înseamnă și incluziune. Se vorbește azi de a doua generație de emigranți, din care doar 10% ajung în învățământul superior. Poate ar fi nevoie aici de abordări mai specifice și poate o regândire și a programelor de susținere, de însoțire, nu doar în școală, ci și alte forme de susținere pentru a spori accesul la învățământ superior pentru aceste persoane. Ar fi important. Vă mulțumesc. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc. Doamna Șoidrova. Děkuji také za přednesenou zprávu. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și pentru acest studiu și pentru prezentarea sa. Studiul demonstrează, până la urma urmei, că universitățile europene reușesc să îndeplinească acest indicator de 44%. Deci, putem spune că e vorba de rezultate bune în acest domeniu. Însă, aici nu discutăm despre calitate – Știm foarte bine că există un nivel excelent în universitățile tehnice, științe naturale și tocmai de aceea Europa reușește să uh, fie uh, în um, topul uh, universităților care organizează cercetare. Dar, în același timp, observăm o inversare a tendinței și observăm că există și curente naționaliste. Aș vrea să vă întreb, care este obiectivul dumneavoastră în ceea ce privește calitatea învățământului superior, al universităților, a școlilor înalte, în ceea ce privește științele naturale? E adevărat, da, situația este excelentă. Dar nu înțeleg foarte bine cum ar fi posibil să existe extremism, populism, care să aibă un cuvânt de spus în uh, universități. Apoi, în ceea ce privește comparația fete-băieți, dumneavoastră ați recomandat să îmbunătățim formarea profesorilor. Dar eu cred că în școli mai degrabă sunt femeile uh, cele care sunt profesoare. Mă gândesc că poate ar trebui să folosim o metodă diferită vis-a-vis -vis de băieți. Uh, noastră ați făcut o recomandare, așa, în general, în ceea ce privește uh, formarea profesorilor. Vielen herzlich. Mulțumesc. Domnul... Nee, nee, nee, nee, nee, du, nee, du bist noch nicht dran. Nu, domnul de acolo din spate are cuvântul. Thank you. I, first of all, I like... Mulțumesc. Mai întâi mă alătur și eu colegilor, mulțumind pentru această prezentare excelentă. Eu cred că în momentul în care ne concentrăm pe diferitele aspecte evocate în studiu, Notez accentul pus pe uh, schimbarea care a operat în ultima vreme, și anume adaptabilitatea universităților față la nevoile societății, numărul de studenți care ajung să meargă în învățământul superior. Dar, cu siguranță, un aspect foarte important reprezintă aspectul următor, să ai numărul suficient de profesori competenți eu m-am uitat în raport și am văzut la mm, pagina 31 niște trimiteri specifice la problema învățământului, a predării, a formării profesorilor, felul în care acest lucru poate fi aprofundat. Și m-am gândit la o problemă cu care ne confruntăm noi în Malta, în care președintele Uniunii Profesorilor uh, a spus chiar la un moment dat că e un moment de criză, pentru că nu avem numărul suficient de profesori și un moment de criză tocmai pentru că nu avem suficiente resurse pentru a plăti salarii, nu există suficientă motivație pentru meseria de profesor, ceea ce a dus la emiterea unei circulare recente din Ministerul de Învățământ, uh, lansând un apel către studenți ca aceștia să-și găsească profesori în diferite domenii. Acum, întrebarea mea este cât de mult suntem noi în măsură să promovăm această meserie de profesor cum am putea să luăm niște măsuri care, într-adevăr, să vină și să ajute la reforma pe care vrem să o realizăm. Pentru că succesul reformei va depinde foarte mult dacă uh, aceste scopuri ale reformei sunt însușite de profesori și studenți. Și profesorii, la rândul lor, trebuie să treacă printr-un adevărat uh, transformare în care întregul lor uh, sistem de valori de învățământ va fi schimbat. Dar, mai mult decât atât, e nevoie și de formare. Pentru că aici nu mai e vorba doar de transmiterea unei informații academice acumulate de-a lungul anilor, ci e vorba de o schimbare în așa fel încât să existe mai multă cercetare, mai mult angajament personal, uh, să, să utilizeze noile tehnologii și așa mai departe. Însă asta înseamnă un proces de însușire mai întâi. Și atunci întrebarea mea se referă la acest lucru și se referă și la experiența noastră concretă în Malta, situația aceasta de criză, tocmai pentru că nu există motivație suficientă în rândul profesorilor. Mă scuzați, dar trebuie să fiu din nou foarte strictă, pentru că astăzi avem foarte puțin timp la dispoziție. Mai sunt patru persoane înscrise la cuvânt și vă rog pe toți să vă exprimați foarte succint, ca să poată domnul Vechter să vă dea și răspunsurile și să putem continua mai cu restul ordinii de zi. Julie Ward. Ah, thank you very much. Um, I have a question. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare, în, tocmai referitoare la cuvântul modernizare. Adică e un mijloc de a face un fel de marketing al învățământului. Și mă îngrijorează acest lucru. Pentru că învățământul, învățarea este un drept al omului și al ființei umane și educația trebuie să fie pentru toată lumea, pentru toți tinerii, pentru de-a lungul vieților. E ceva așa ca un bun public Așa că sunt tare îngrijorată de această tendință și știu că ați discutat, am discutat și eu cu studenți uh, de la noi, de la universități, în țara noastră și de multe ori banii sunt cei care conduc uh, universitatea, dacă există suficiente cursuri diferite, felul în care este, se face management și așa mai departe. Și atunci mă, înțeleg, mă întreb care, ce înțelegem noi exact prin modernizare. Și vreau să vă întreb de asemenea dacă eventual aceste cursuri oferite în învățământ sunt la înălțime. Au fost câteva cazuri interesante. Câțiva studenți în științe economice de la Universitatea din Manchester au întrebat pe profesor dacă profesorul titular, dacă ar putea să uh, ofere informații despre situații de după criza economică. Și cursul a fost uh, întrerupt. Uh, Și iată că dintr-o dată niște studenți care au dat dovadă de motivație, de participare, au cerut profesorului niște informații suplimentare, n-au putut să-și continue studiile pentru că cursul acela a fost suspendat, a fost uh, închis și într-un fel au perturbat o situație de status quo. Însă mie mi se pare că o situație interesantă pentru că asta demonstrează felul în care cei care învață trebuie să fie capabili să aibă acces la uh, învăța la, la studii, dar studii care să fie uh, aliniate pe ceea ce se întâmplă în societate. Pici Moganu. Domnul Morgano. Sì, allora grazie, eh, mi associo ai ringraziamenti. Mulțumesc eh, și eu eh, pentru această prezentare. Două întrebări. În primul rând, s-a vorbit de învățământul secundar și de Uh, studiile superioare, dar există vreun element de noutate față de studiul anterior ca să putem uh, să ne gândim la ce soluții să adoptăm, ca și Cristin, Cristina vorbea de diferitele uh, grade de învățământ care au efecte unul asupra celuilalt. Deci, cum facem ca să uh, scădem acest procentaj, uh, ca să reducem acest procentaj de abandon uh, din diferitele state membre? Există și o cerere a scăderii nivelului de educație care intră cumva în contradicție cu ce s-a spus aici. Deci e clar că dacă eu uh, scad nivelele inferioare, atunci din ce în ce mai complexă va fi misiunea învățământului superior ca să ajungă la uh, nivelul de excelență cerut. Ce vreau să spun prin asta? Că pe de-o parte deci se solicită niveluri din ce în ce mai înalte de excelență pentru o activitate care, dincolo de umanizare de care vorbea colega Julie, uh, în cont uh, doar de activități uh, care nu sunt Uh, apte pentru schimbare. Nu se știe, uh, sunt profesii care acum uh, există, dar peste 4-5 ani vor dispărea și apar profesii noi care astăzi nu se știe cum se vor numi. Deci astăzi ați spus că se pune mai mult accentul pe învățământ decât pe cercetare. Deci în 2011 se punea mai mult accentul pe cercetare, acum învățământul a recuperat primul loc. Și atunci trebuie să facem reflexie de ansamblu, să vedem ce ne dorim în Uniunea Europeană. E uh, o întrebare care privește nu numai Parlamentul, dar studii, că acesta ne ajută să mergem în direcția corectă. Vielen herzlichen Dank, Herr Salagiotto. Domnul Salagiotto. Grazie. Președinte, și grazie. Și, sunt mult important. Mulțumesc. Sunt uh, importante datele prezentate de studiu și pentru noi ca să facem o reflexie asupra învățământului superior. Vreau și eu uh, să mă refer la modul în care o persoană ajunge să fie implicată în procesul învățământului superior. Punctul de intrare e foarte important. În toate comisiile la care particip, dar și în munca mea dinainte din Italia, problema finanțării e centrală, investițiile. Uh, Însă în cazul uh, procesului de învățământ, E o temă centrală, învățământul și sănătatea pentru uh, Uniunea Europeană. Doar cu învățământul și sănătatea putem construi un viitor pentru Europa care trece prin atâtea dificultăți. E important însă rolul uh, profesorilor, uh, e foarte important ce a spus, însă n-am auzit uh, nimic despre rolul strategic al primelor faze de învățământ. Sunt uh, teritorii izolate. Dacă nu se începe de la bază, putem uh, să vorbim de un viitor acces la învățământul superior? Cred că nu. Și atunci întrebarea ar fi, cât de importante sunt comunitățile în care evoluează un cadru didactic. E un impuls pozitiv uh, oferit acestuia. Nu putem vorbi de educație fără comunitate, uh, fără un rol important jucat de dascăl. Datele prezentate ne ajută foarte mult, dar pentru ceea ce noi numim educație superioară, eu cred că mai avem mult de lucru la întregul par, uh, drum de parcurs înainte de a ajunge la uh, educația și învățământul superior. Mulțumesc. Mulțumesc următoarea vorbitoare. Doamna Bill. Mersi, doamna președinte. Je vous remercie. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru acest studiu care clarifică munca depusă și care sunt uh, provocările ce încă nu au fost rezolvate din 2011 până în prezent. Învățământul superior, din păcate, a fost lăsat deoparte de autorități care s-au gândit doar să facă economii. Vă rog să nu vorbiți atât de rapid, puțin mai lent, vă rog. Où le contre-coup ne se fait sentir, tout și, evident, nu vedem rezultatele, efectele imediate. Un învățământ al excelenței, evident, trebuie să fie însoțit cu o finanțare adecvată, ca o investiție pentru viitorul națiunilor noastre. Și fiecare națiune are propria sa istorie, propria sa metodă de a preda. De aceea, curentele de gândire în științele umaniste și sociale au predominat la un moment dat. Și e vorba de o bogăție, deci nu trebuie să o subminăm, dorindu-ne întotdeauna să tot armonizăm și să privilegiem anumite competențe dincolo de cunoaștere. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc! Aș dori acum să-l rog pe domnul Vechter să răspundă la întrebări. Știu că e o provocare, dar vă rog să nu depășiți 5 minute. Ja, es ist, um, ich, ich muss sagen, I'll switch to English. Um, am să mă exprim în limba engleză. Nu tot ceea ce ați spus a fost înțeles așa de clar precum l-ați exprimat dumneavoastră fără îndoială. Așa că să sperăm că o să răspund mai mult sau mai puțin corect la întrebările dumneavoastră. Mai întâi, se spunea că va trebui să analizăm per total sistemul de învățământ, diferitele straturi, niveluri ale educației și învățământului, în formele sale cele mai extinse, pentru că depind, uh, sunt foarte multe aspecte și nu trebuie să depindem doar de piața muncii. Și cred că s-a tot repetat de mai multe ori, în diferite formulări. E adevărat. Știți că agenda de modernizare 2011 a fost redactată imediat după perioada de crash, de criză și, într-un fel, poate a pus prea mult accentul pe chestiuni economice, pe șomaj, pe ocupare. Asta se poate înțelege, pentru că era o situație de criză. Apoi, când ieși, când depășești momentul de furtună, atunci ai din nou o viziune mai extinsă, mai largă, nu atât de limitată. Cineva spunea de asemenea indicatorul referitor la abandonul școlar. Cel puțin eu așa am înțeles că acest indicator a crescut. Nu e adevărat. Indicatorul referitor la abandonul școlar a scăzut procentul celor care au renunțat la uh, învățământ de la a scăzut cu 5 până la 11%. Deci, scade, scade din nou pentru că nu ne dorim nu abandon școlar. Pentru că altfel ar trebui să măsurăm invers. Așa cum măsurăm în anii 80. Apoi, multidisciplinaritatea. Uh, n-am fi fost mulțumit cu doar un singur cuvânt. Poate că am înțeles greșit acest lucru. Gândiți-vă la interdisciplinaritate. Noi nu suntem împotriva acestui lucru, dar vreau să spunem doar că nu trebuie să punem accentul doar pe un set restrâns de materii ce sunt predate, ci să avem o viziune mai largă. Apoi, excelența în predare. este într-un fel sau altul legat de Bolonia? Păi, într-un fel sau altul totul e legat de Bolonia. Poate nu e neapărat unul din punctele cheie din agenda. Și apoi, băieții care nu sunt așa de fruntași la școală. Păi asta e o tendință. În toate studiile care se fac în momentul de față, uh, cam asta e concluzia. Chiar și OCDE-ul, colegii de la OCDE au și găsit un cuvânt frumos, care acum am scapă, îmi pare rău, pentru a defini acest trend. E un trend. Poate că în momentul când am să ies din sală o să-mi revină cuvântul și o să vă spun. Apoi, incluziunea. un fel de îndrumare în așa fel încât anumite eventuale grupuri uh, să, care ar putea deveni studenți, nu știu, origini diferite, imigranți, e clar că trebuie să investești mai mult în acele grupuri, trebuie să îndrumi mai mult. Da, cu siguranță toată lumea ar fi de acord, dar e mai simplu de zis decât de făcut. Poate că ar mai fi una sau alta întrebări pe care le-am uh, pierdut. Dacă nu avem suficient de prof- suficienți profesori în învățământ, cum putem promova mai bine meseria aceasta de uh, dască? Evident, nu trebuie să existe niciun fel de izolare între sistemul uh, secundar și terțiar, învățământul superior și terțiar. Ideea este că dacă vrei să faci o carieră, dacă te, ta, dacă te concentrezi doar pe predare, doar pe cercetare, ești rupt de restul. Și atâta vreme cât nu schimbi anumite paradigme, aș spune eu, de bază, fundamentale, și am văzut situații de criză în Germania și în alte țări, atunci lucrurile nu se vor schimba. Dar mai e și o latură de simbolism, de reputație, care, în fond, până la urmă, nu are nimic de a face. Apoi, dacă modernizarea înseamnă mar- marketing al învățământului. Nu. No. Unii dintre dumneavoastră par să vadă diavolul care se ascunde după, orice, după fiecare colț. Modernizarea, bun, poate nu e un concept ne- nemaipomenit, vorbim de el de mii de ani, dar oricum nu e niciun fel de conspirație împotriva cuiva. N-aș spune eu acest lucru. Dar sunt de acord că trebuie să considerăm învățământul superior și învățământul în general ca și bun public, comun. Apoi cineva s-a referit la e, științe economice. Cunoașteți poate cartea Free Economics. Dacă nu o cunoașteți, vă invit să o citiți. Că am să vă dau linkul. Dar e o, o carte foarte bună. Dar nu mi-aduc aminte ce ați încercat noastră să spuneți. Uh, ați dat cu un exemplu cu Universitatea din Manchester. Uh, cred că cele 5 minute au expirat, chiar și mai mult. Am depășit cu un minut. Uh, am să mă opresc aici. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte, foarte mult. Cu siguranță vom mai analiza studiul dumneavoastră. Comisia ne-a rugat să intervină din nou dar vreau să vă întreb, n-am putea să combinăm intervenția dumneavoastră și despre acest punct cu cea despre următorul punct? Uh, yes, we fully agree. Da, suntem de acord să combinăm cele două puncte. Intervenția fără microfon. Würdest, die du noch machen wolltest, dann... Președinta continuă din mijlocul frazei. Mulțumim uh, și haideți să trecem la următorul punct. Și spun uh, și ceilalți ce vreau să spună la acest punct, la punctul următor. Vă mulțumesc pentru prezență. Sunteți invitați să rămâneți dacă doriți și să mai ascultați și la următorul punct, pentru că cu siguranță este interesant și pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 4, dem Entwurf eines Berichtes. Trecem mai departe la uh, un uh, proiect de raport din proprie inițiativă referitor la modernizarea educației în Uniunea Europeană. Am dorit uh, să vorbim mai mult decât despre uh, învățământul superior și pe 15 iulie am cerut uh, aprobarea pentru un raport din proprie inițiativă ca să analizăm modernizarea educației în UE și să ne corelăm în acest fel cu inițiativa Comisiei referitoare la modernizarea educației uh, în Uniunea Europeană. La reuniunea președinților la reuniunea președinților de comisii s-a decis că se va uh, folosi procedura comisiilor asociate în temeiul articolului 54. Am negociat cu EMPL să aplicăm articolul acesta uh, sub forma competențelor uh, partajate, fiecare comisie să se ocupe de subiectele ce țin de competența ei separând aspectele pur educaționale de cele legate de formarea profesională, printre altele. Iar uh, pe 26 septembrie, cei doi președinți au semnat o scrisoare și au trimis-o uh, conferinței președinților de comisii și în scrisoarea noastră am arătat clar că aceste aspecte nu trebuie să fie incluse în raport neapărat, ci că mai degrabă articolul 54 permite ca aceste aspecte să fie abordate la Comisia de Ocupare și uh, să fie bazate pe documentul Comisiei. E complicată procedura pe care am prezentat-o, dar cred că vom reuși împreună Uh, până la urmă, astăzi are loc conferința președinților și sper că își va uh, da și ea uh, girul și că vom primi, deci, autorizarea pentru acest raport din proprie inițiativă. Iar acum vreau să îi dau cuvântul Cristinei ca să ne prezinte primele sale reflexii despre acest raport. 5 minute?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 În ce limbă nu funcționează? English. English. Președinta spune în engleză, dar mai devreme nu funcționa în nicio limbă. Es geht jetzt, glaube ich, wieder. Cred că acum funcționează. Cristina, fang, fang nochmal von vorne an. Te rog, Cristina, începe din nou. Zatem, zgodnie z tym, co powiedziała pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președinte. Am să repet ceea ce tocmai am spus. După cum ați spus și dumneavoastră, în virtutea articolului 54 avem competențe partajate pe acest subiect. Și acest lucru e foarte important, mai ales dacă e să ne uităm și la calendar. Îmi pare rău să, că o să trebuiască să informez pe colegi că sunt, nu pot acum să vă spun, să precizez care va fi calendarul, pentru că încă nu știu cine va fi uh, raportor în Comisia Emplă trebuie să discut cu persoana respectivă, trebuie să ne punem de acord asupra unui calendar și atâta vreme cât uh, nu voi reuși să discut cu acea persoană, nu pot să vă precizez mai nimic. Însă eu am speranța că o să fim în măsură să depășim această dificultate, așa că vă rog să da, dați dovadă de puțin tică răbdare. Asta ar fi fost un prim punct referitor la partea organizatorică. Al doilea aspect – E o invitație la conferința referitoare la, moderni, eh, la modernizarea învățământului care va avea loc în 28 noiembrie cu începere de la ora 12 până la ora 14. Și vor fi prezenți reprezentanți de la toate nivelurile de învățământ, precum și reprezentanța asociațiilor din domeniu, precum și reprezentanți din partea Comitetului Regiunilor. Deci, toate aceste entități vor fi prezente pentru că sunt legate de învățământ. Nu uitați că sunt foarte multe școli care sunt finanțate la nivel regional și care funcționează la nivel regional. Deci, iată, încă o invitație la conferința organizată de către Platforma Europeană Uh, pentru o învățare de-a lungul vieții. Acest seminar va avea drept subiect mobilitatea în cadrul Erasmus. Iar data prevăzută este 21 noiembrie. Bun. Acum, în ceea ce privește raportul ca atare, În acest raport vom avea patru părți. Prima parte se va referi la importanța învățământului și rolul educației în uh, bunăstarea societăților noastre, a economiilor noastre. Și doresc să subliniez în această parte că educația are consecințe asupra autonomie persoanelor, lupte împotriva șomajului, lupta împotriva sărăciei, lupta uh, um, față de intoleranță. Deci e clar că educația joacă un rol în toate domeniile. Asta ar fi o primă parte. A doua parte a raportului. Aș dori să acordăm o atenție deosebită felul în care evoluează învățământul. Am mai subliniat deja de mai multe ori. Școala nu mai este singurul loc în care se pot dobândi cunoștințe. Tocmai de aceea trebuie să abandonăm acest termen utilizat în trecut și anume de uh, școală sau sistem de învățământ, uh, ci să abordăm lucrurile dintr-un punct diferit, un spațiu de educație, și uh, în acest spațiu rolul profesorului este diferit. Uh, cel care predă este cel care se ocupă de copii și uh, care se ocupă de copii indiferent că e vorba de școala primară sau de universitate. Deci trebuie să definim care va fi această nouă muncă. El trebuie să fie mai degrabă un mentor pentru studenți, pentru copii. Uh, și mai puțin, uh, mai mult un mentor decât o sursă de informare. Deci, e clar că trebuie să definim acest statut în mod foarte clar, rolul Uh, profesorilor trebuie să fie mai important, considerat a fi mai important și trebuie să spunem asta clar și răspicat, e o meserie prestigioasă, uh, trebuie să fie o meserie bine plătită, în orice caz mai bine plătită în Uniunea Europeană. Și a treia parte, recomandări. Plecând de la toate aceste uh, considerente și idei din text, Uh, ne putem pune întrebarea ce putem face pentru a realiza toate aceste obiective, în așa fel încât învățământul, educația să dobândească într-adevăr această dimensiune prioritară și pentru a moderniza sistemul de învățământ în Europa, în așa fel încât să putem utiliza în mod optim fondurile europene alocate. Sper, aștept cu nerăbdare să-mi sugerați prioritățile dumneavoastră în domeniu astăzi și să sperăm că împreună vom fi în măsură să scriem un raport bun. Un raport bun, adică unul care să indice statelor membre cum anume acesta ar trebui să-și modernizeze sistemul de învățământ uh, în așa fel încât acesta să fie unul performant. Mulțumesc! Trecem la raportorii din umbră. Doamna Dana Bosch. Köszönöm szépen eh, elnök asszony a szót, és eh, Libácska asszonynak pedig... Eh, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Libașca pentru munca depusă, pentru toate gândurile pozitive și reflexia excelentă. Sunt de acord cu majoritatea inițiativelor și ideilor sale Și cred că acea parte care vorbește despre rolul și prestigiul profesorilor este foarte importantă, pentru că trebuie să promovăm uh, prestigiul cadrelor didactice. Sper ca statele membre să respecte aceste recomandări și să se asigure că includ toate aceste aspecte în politica lor uh, de uh, învățământ pe viitor. Cred că este foarte important să uh, garantăm viitorul generațiilor uh, următoare. Să garantăm că uh, profesorii pot să ofere copiilor informațiile necesare ca să supraviețuiască și ca să se adapteze la piața muncii. Trebuie să lucrăm cu toții ca să-i ajutăm pe copii să se orienteze în viață, să știe unde să găsească informațiile necesare, să folosească bibliotecile clasice, dar și bibliotecile online, să poată găsi informațiile de care au nevoie. Așadar, trebuie să îi ajutăm pe toți copiii să se dezvolte pe tot parcursul vieții și să devină adulți autonomi. Este foarte important și să uh, permitem tuturor să devină persoane responsabile și de sine stătătoare. Nu cred că trebuie toată lumea să meargă la universitate, să aibă uh, studii superioare, dar cred că fiecare trebuie să aibă o formare care să-i permită un trai decent. Și cred că și meseriile au prestigiul lor, nu doar uh, uh cele care necesită o diplomă de învățământ superior. Dacă ai o meserie pe care o faci bine și care îți permite să îți câștigi uh, traiul și să te dezvolți, uh, Cred că este deja uh, prestigios acest lucru în sine. Să nu uităm că avem nevoie de toți uh, lucrătorii profesioniști, de meseriași. Cred că uh, e o lipsă de specialiști de acest fel în toate statele membre. Și dacă mă gândesc la cum este situația în Ungaria, mă, îmi dau seama că ar trebui să fim mai atenți la informatică Sigur că sunt mulți copii care au tabletă de la 2 ani și se pricep să apese pe tot felul de butoane, dar asta nu înseamnă că toți vor deveni IT-ști. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Sala Giotto, doriți să interveniți? Sarò molto breve, però... Mulțumesc! O să fiu foarte succint, dar vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru că sunt de acord cu poziția ei. Eu aș vrea să spun la această comisie că uh, în domeniul educației aș vrea mai multă Europa, nu mai puțină. Eu uh, vin dintr-o țară care se învecinează în nord cu Austria și în sud cu Africa. Este o țară întinsă pe longitudine și uh, la noi e foarte importantă formarea tinerilor. În ceea ce privește abandonul școlar, o parte a țării are 0% abandon școlar, o alta 25%. Deci, cred că sunt foarte importante aceste date, dar trebuie să cunoaștem și șansele. Uh, o parte uh, din această țară este vizată de ce spunea și raportoarea. Uh, s-au făcut anumite alegeri pentru anumite școli, așa numitele școli profesionale și datorită acestora și datorită incluziunii școlare a migranților, aceste școli au avut o importanță strategică cei care intrau în acele școli nu însemna că se opresc acolo cu studiile, puteau să meargă apoi în învățământul superior. Dar e important ca Europa să arate o cale în acest moment. De aceea eu țin foarte mult la această inițiativă. Mi se pare foarte importantă pe plan strategic pentru Europa în sine. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Herr Maltese. Mulțumesc, domnul Malteze, două minute. Mulțumesc! Eu sunt de acord uh, că atunci când vorbim de modernizare, în general, uh, de multe ori ne referim uh, la adaptarea sistemelor de învățământ la logica pieței. Eu nu cred că acesta e un mare progres. Toate aceste cercetări chiar și cele cu aspecte interesante, sunt condiționate de faptul că traversăm o perioadă de criză economică începută de uh, aproximativ 10 ani. Și acest lucru a condiționat în mare măsură toate reformele și propunerile de reforme în învățământ. Dar criza economică nu este uh, un uh, eveniment natural și mai ales reacțiile la o criză economică, inclusiv pe planul învățământului, nu sunt uh, univoce, nu sunt neapărat uh, date ca atare. În alte sisteme economice s-a răspuns în alte moduri. Marea, uh, de, de, marea criză din 1929 a dus la alte consecințe marile familii catolice, de exemplu, din țara mea, sau cele comuniste sau socialiste, au, eh, e bine, și cele democratice și republicane din Statele Unite, au eh, adoptat anumite corecții eh, ale, la sistemul economic. Practic, s-a creat un control mai mare al statului și s-a redus uh, valoarea finanțelor în sistemul economic. Noi am dorit să facem exact invers. Noi am vrea să adaptăm structurile societății și structurile publice la un sistem de producție care a stat chiar el la baza acestei crize. Deci noi facem exact pe dos decât uh, s-a făcut la marea criză uh, anterioară din secolul trecut. Eu cred că e un răspuns greșit să adaptăm sistemul de învățământ la cerințele unei piețe care este profund nedreaptă nu e bine. Este o reacție care nu produce rezultate, deși e adevărat că reformele modernizatoare reformele de modernizare a școlii cu scopul de a reduce uh, șomajul la tineri uh, au crescut șomajul la tine în toate țările. Vielen herzlichen Dank, Frau Bild. Mulțumesc, doamna Bild. Sie? Doriți? Oui, euh, moi je pense qu'il faudrait aussi reparler du rôle des... Eu cred că trebuie să vorbim din nou și de rolul părinților, pentru că i-am dat uh, oarecum deoparte. Dacă vrem să explicăm uh, ceva acum, uh, spuneam, păi uitați-vă pe internet că găsiți acolo tot. Nu e chiar așa și de multe ori se creează dezinformare în acest mod. Trebuie să stimulăm și ucenicia. Ucenicia ca să uh, rea, recreăm onoarea muncii manuale se poate dacă începi uh, ca lucrător manual să lucrezi apoi în o întreprindere, într-o întreprindere mare și să ai un acces uh, privilegiat la piața muncii. În țara mea, rata șomajului e foarte mare totuși. Vielen herzlichen Vă mulțumesc. Merkung meinerseits. Mai am și eu o observație de făcut. Cred că mai avem nevoie să ne schimbăm gândirea socială pentru că nu doar printr-o diplomă de bacalaureat sau de facultate se obține fericirea. O muncă um, o muncă mai simplă este uh, la fel de nobilă, pentru că nu avem nevoie până la urmă doar de arhitecți și ingineri, ci și de oameni care construiesc toate acele lucruri cu mâinile lor. Și acești oameni trebuie să um, primească în societatea noastră la fel de multă uh, stimă cum primesc și cei cu diplome. În societățile noastre trebuie să avem o schimbare de mentalitate socială, ca să nu mai considerăm că doar cei care au diplome valorează ceva, ci că valorează la fel de mult și cei care au absolvit o școală profesională, care lucrează într-un într domeniu uh, cu uh, muncă, de manuală, de manufactură. Cred că toți trebuie să apreciem aceste lucruri și e nevoie de o schimbare de mentalitate socială, cum spuneam, și acest subiect cred eu că trebuie să regăsească și în raport. Mai am două intervenții, nu știu dacă sunt provocate de ce am spus eu sau nu. Doamna Șoidrova și doamna Costa, un minut fiecare, vă rog. Da, Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Cred că Cristina Libațca o să se ocupe foarte bine de acest raport. Sunt convinsă că acest raport o să corespundă cu viziunea Parlamentului European. Dar uh, trebuie să ținem și cont de situațiile din diferitele state membre. Colegul nostru a vorbit de Italia. Sigur că asta e situația Italiei, Educația nu cred eu uh, că trebuie să genereze șomaj. Trebuie să fim foarte atenți la această eroare. Dar nu cred că îi poate fi de vină învățământul în sine. Eu am, uh, am studii de învățământ superior, dar eram grădinăreasă. Ucenic grădinar eram eu uh, la bază. Și cred că trebuie să aspirăm Uh, la, nu neapărat la un nivel cât mai mare de absolvenți de învățământ superior. Cred că e nevoie și de muncă manuală. Cristina face foarte bine să se ocupe de acest raport. Silvia. Da, vreau să-i mulțumesc Cristinei Libacica pentru că uh, suntem de acord cu părerile ei, care sunt și foarte ambițioase. Uh, E vorba de a ține cont de schimbările produse între 2011 și 2017 și de a răspunde la această nouă comunicare care uh, include multe lucruri la care s-au referit colegii, inclusiv uh, colegul malteze, dar nu e vorba doar de reacția la criză, uh, pentru asta a fost o comunicare echivalentă în 2011, ci e vorba de o abordare mai conștientă a schimbărilor prin care trecem. Trebuie cu toții să transmitem un semnal puternic prin această rezoluție, prin această comunicare și prin raportul nostru. Pentru că e foarte puternică schimbarea de paradigmă. Trebuie să um, ne dăm seama că școlile sunt niște spații educative și că um, cadrele didactice sunt un fel de regizori care gestionează ce se întâmplă în viața elevilor cât sunt la școală, dar și înainte să ajungă la școală. Uh, și e foarte importantă modernizarea ca incluziune, dar și ca nou mod de a gândi. Trebuie ca elevii să aibă posibilitatea să treacă prin schimbările din viața lor uh, reacționând în mod adecvat. Și nu mai adaug nimic pentru că cred că această reflexie este realmente uh, demnă de laudă. Mulțumesc, Cristina. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc și acum are cuvântul Comisia. Cine dorește? Hello, good morning everyone. Vanessa. Bună dimineața, eu reprezint Comisia Europeană și aș dori să uh, salut acest uh, studiu al lui Bernd Wechter în primul rând. Uh, cu privire la uh, reînnoirea agendei europene pentru învățământul superior și să, placeze, să placeze acest studiu în perspectiva mai largă a cooperării europene în domeniul învățământului superior. E foarte utilă o astfel de revizuire unitară ca să analizăm progresele făcute din 2011 încoace. Suntem de acord cu majoritatea concluziilor acestui studiu, Și aș vrea să mă refer acum și la recomandări, începând cu internalizarea. E drept că nu avem un, un uh, alineat specific privind privind aspectul internațional uh, și intern uh, în uh, comunicarea noastră, pentru că, dacă vă uitați la cele 20 de puncte, jumătate dintre ele vor fi sprijinite prin programe europene, inclusiv Erasmus, la care s-a făcut aluzie în acest domeniu, e care, ca și altele, este un program transnațional și deci internaționalizarea stă la baza provocărilor adoptate. S-a vorbit despre importanța formării profesorilor, formarea lor ca să se poată adapta la nevoile studenților, ca ei să învețe noi moduri de a preda inovatoare, de asemenea să folosească și noile tehnologii. Și în Erasmus Plus 2018 vom acorda prioritate formării profesorilor. Am pus un mare accent uh, pe acest lucru Uh, în documentele privind Erasmus care vor fi publicate chiar săptămâna viitoare. La fel, recunoașterea profesorilor este un lucru esențial. Am discutat la talin săptămâna trecută cu directorii generali uh, care se ocupă de învățământul superior. Ei recunosc importanța subiectului și încep deja, uh, au început deja să abordeze acest subiect de doar câțiva ani. Dar se văd deja roadele diferitelor activități și sunt state membre care creează academii pentru profesori, care analizează uh, și indicatorii de performanță și sigur că se pot face mai multe și sprijinul Parlamentului European este foarte important în acest domeniu. În ceea ce privește aspectul multidisciplinar și punerea accentului pe materiile STEM în mod prea puternic. Sunt de acord cu dumneavoastră că e foarte important să analizăm uh, materiile din perspectivă multidisciplinară și să dăm tinerilor uh, competențe mai uh, adaptabile până la urmă vrem să uh, creăm o coaliție uh, EU-STEAM cu acest obiectiv specific. Ultimul punct. Uh, suntem de acord cu ce ați spus și colaborăm cu OCDE-ul ca să analizăm acest subiect complex. Mulțumesc. Ja, bitte. Da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea un comentariu succint la ce a spus raportoarea și ce au spus ceilalți deputați prezenți. Mulțumesc foarte mult și pentru uh, uh, ce ați spus în legătură cu schimbările structurale ale societății noastre. Exact de aceea am făcut această comunicare acum, uh, în contextul pilonului social, al drepturilor sociale, e foarte important și se potrivește foarte bine în context. Erasmus este o bază foarte importantă. Ați uh, pomenit conferința din 21 noiembrie, va fi un moment foarte important uh, pentru noi, pentru că uh, pregătim și vom și prezenta evaluarea la jumătate de parcurs a programului Erasmus+. Ați spus și că școlile nu mai sunt singurele locuri unde se petrece învățământul. Există noile tehnologii, într-adevăr, și sigur că e foarte importantă colaborarea între diferiții actori. În același timp, copiii și tinerii petrec foarte mult timp la școală, deci uh, e important ca acolo calitatea să fie foarte mare. Un alt element este cel legat de noile tehnologii. Uh, să într-adevăr avem uh, materii foarte învechite în Europa, avem nevoie însă de excelență în Europa, înainte de toate și sunt dezbateri lungi de zeci de ani care merg până astăzi referitoare la faptul că uh, e important să ne dăm seama dacă suntem pe calea socială cea mai adecvată și uh, predăm valorile cele mai corecte. Și trebuie să analizăm și acest punct și în ultimul rând în legătură cu uh, uh, ucenicii, după cum ați spus și dumneavoastră, Trebuie să fie atrăgătoare și formările de acest tip, formările profesionale, pentru că oferă și posibilități de formare ulterioară și șanse de carieră foarte importante. Și trebuie să ținem cont de toate aceste puncte, cred eu, ca să avem un pachet uh, complet și ne bucurăm uh, că veți pregăti acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc și în încheiere Cristina Libașca încă o dată. Zwei? Zwei Minuten. Danke. Două minute. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru toate observațiile. Sunt trei lucruri în jurul cărora v-ați concentrat remarcele. În primul rând, tehnologiile și digitalizarea și dacă acestea periclitează învățământul în ceea ce privește rolul său eh, și în ceea ce privește, mă scuzați, relația profesor-elev. Eu cred că relația între profesor și elev rămâne valabilă acum ca eh, întotdeauna, ca de pe vremea lui Socrate, când eh, profesorul și elevii făceau plimbări în timpul cărora profesorul preda. Acum poate că se fac altfel de plimbări în spațiul virtual, însă avem tot profesorul care este în centrul predării. În ceea ce privește educația profesională, vreau să vă spun un lucru, o observație personală. Eu am fost um, ministra învățământului și am vrut um, să redau importanță formării profesionale, uceniciei. Eu m-am uh, luptat uh, ca să fie recunoscute uh, competențele manuale. Eu vorbeam foarte des, de exemplu, ca exemplu, despre un coafor dintr-un sat din Polonia, care până la urmă a devenit marele coafor Antoine de la Paris. Eu cred că un lucrător poate să își continue formarea profesională foarte departe. Și să nu uităm că fie că e vorba de uh, lucrători, de muncitori sau de alte tipuri, alte categorii, în, toți sunt oameni și toți merită formare de cel mai uh, înalt nivel. Un alt subiect care v-a atras atenția este perioada de după criză și ce facem acum. În Japonia, de exemplu, au o abordare foarte solidă. După orice criză, ei investesc în educație mai mult. Să economisești la învățământ înseamnă că economisești greșit și te vor costa acele economii. Mulțumesc pentru observații și mă bucur de colaborare de pe acum. Mulțumesc foarte mult, cred că această discuție a arătat că era momentul pentru un astfel de raport din proprie inițiativă și că avem cu toții idei foarte inteligente în legătură cu ce trebuie înscris în acest raport, tocmai uh, ca să putem moderniza învățământul în Europa. Cristina a vorbit la început despre calendar. Trebuie să vă spun uh, că eu sunt uh, decisă să respectăm calendarul pe care l-am stabilit de la început și să presăm puțin emplă ca să se orienteze și ei după calendarul nostru. Nu trebuie să îi lăsăm să, ne mai, să mai tragă de timp și să ne mai facă să întârziem. Eu vreau ca raportul uh, să fie prezentat la noi pe 22-23 ianuarie, să votăm în martie la Comisia de Cultură și cred că apoi, în octombrie, uh, să ajungem la plenară. Cred că și EMPL uh, poate să respecte acest calendar și eu, ca președinte, o să fac tot ce pot uh, ca să se respecte programul. Avem nevoie de loc în program și pentru noi inițiative și dacă nu le încheiem pe cele vechi, nu mai putem lua inițiative noi. Deci e foarte important ca Uh, rapoartele noastre din proprie inițiativă să fie duse la bun sfârșit. Mulțumesc mult, Cristina, mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc încă o dată foarte mult domnului Vector pentru acest studiu și le urez tuturor spor la treabă și uh, distracție plăcută în realizarea raportului. Trecem acum la punctul 5. Este vorba despre modificarea programului uh, Europa Creativă, am uh, stabilit o anumită procedură și înainte de a da cuvântul raportoarei vreau să vă amintesc care va fi această procedură. La reuniunea din 4 septembrie, coordonatorii de la CULT s-au pus de acord ca în cazul unei proceduri simplificate în temeiul articolului 50 din regulamentul de procedură să uh, lucreze așa și uh, pe 10 octombrie s-a adoptat într-adevăr un plan de desfășurare care corespunde cu următoarele uh, date. Astăzi avem dezbaterea. Pe 26 octombrie propuneri de amendamente din partea raportoarei și a raportorilor din umbră, care trebuie redactate doar în engleză și vor fi trimise tuturor membrilor cult de către președinte. Apoi avem un termen de zece zile pentru a formula obiecții la adresa acestor amendamente. Dacă nu sunt obiecții până pe 14 noiembrie, atunci textul va fi considerat adoptat. Dacă membrii de la un grup sau la mai, de la mai multe au obiecții împotriva amendamentelor, Um, numărul necesar de membri fiind de minim 3, atunci amendamentele uh, vor fi supuse la vot pe 22-23 noiembrie. Și vreau să vă amintesc că se vor vota exclusiv amendamentele propuse și nu va fi posibil să se depună noi amendamente. Cam aceasta este procedura pe care am uh, decis să o aplicăm. Trecem acum uh, la discuție, vom mai reveni probabil și la procedură, dar începem cu doamna Costa. Maxim 5 minute, vă Si. Eh, grazie, președinte. Il calendario... Mulțumesc, eh, doamna președinte. Ați vorbit deja despre calendar. Eh, am avut deja o întâlnire cu raportorii, ba chiar două întâlniri cu raportorii, una chiar ieri. Prima cu participarea și a comisiei care ne-a clarificat lucrurile ieri și cu reprezentanții orchestrelor europene, cum a cerut unii raportori din umbră. Cred că a fost util ca să dispunem de toate elementele și ca să evaluăm bine lucrurile. Uh, European News Orchestra a fost uh, fondată în 76 uh, la inițiativa Parlamentului, deci o inițiativă specifică prin rezoluție a fost uh, înființată de doi mari muzicieni, Claudio Abado și Lionel Breyer, această orchestră uh, europeană a tineretului și până acum au participat uh, tineri, studenți, muzicieni de 16-27 de ani din toate țările europene în fiecare an și asta face din ea o instituție unică în panorama europeană. Fiecare an acești uh, muzicieni sunt uh, aleși și se prezintă aproximativ 3.000 la preselecție și fiecare stat membru organizează audieri și apoi se uh, face o centralizare um, pentru selecția finală. 120 de componenți are orchestra, plus 120 de rezervă, și deci, iată, un număr considerabil de muzicieni în fiecare an. Uh, s-a făcut o studiu foarte interesant, o evaluare. 85% din acești tineri muzicieni uh, spune că a fost o experiență foarte bună. 95% se bucură de apreciere și au posibilități de a fi angajați uh, mai apoi, ceea ce nu se întâmplă așa de ușor în domeniul muzical. Vorbim de adevărată comunitate. Face turnee, participă la școli de vară Ă, așadar, vorbim de turnee în toate țările europene și nu numai. Iată, în aceste zile se află în China, în cadrul unui program de schimb promovat de Uniunea Europeană la mm, Beijing, deci un program de schimb între orchestre din China și din Europa. Asta e așa o imagine generală rapidă și acum vă spun că în ce privește programul Europa Creativă, astăzi nu mai avem acea instituție de pe, care era pe vremuri ambasadorii culturii și atunci trebuie să ne gândim la următoarea perioadă de programare. Orchestra respectivă s-a bucurat până acum de fonduri din partea Uniunii Europene ca uh, organism uh, identificat special de Parlamentul European până în 2006, apoi până în 2013 au fost ambasadori culturali pentru perioada cu licitații la fiecare trei ani și la Europa Creativă au câștigat prima licitație în 2014 bucurat de finanțare, dar în 2015 uh, nu au câștigat licitația și Direcția Cultura Comisiei Europene a decis ca aceste licitații să nu mai fie organizate pentru, organiza- pentru organisme foarte mari care au dimensiune europeană. Nu mai sunt implicate instituțiile care fac uh, proiecte de, de colaborare cu alte țări. Așadar, uh, bugetul a fost și el adaptat uh, și atunci nu au mai fost posibile finanțările. Multe din colegi au prezentat proiect, au proiecte pilot răspunzând la apelul uh, care fusese făcut și din partea statelor membre ca să nu se încheie o experiență ca aceasta, o orchestră tinerilor europeni, și în 2016, înaintea concluzii, în, apo, în concluziile Consiliului de Ministri, apoi cu, cu sprijinul uh, lui Jean-Claude Juncker, s-a găsit o soluție cu fonduri neutilizate de la Europa Creativă și s-a găsit finanțare până în 2017. Astăzi există riscul ca pentru ultimii ani, 2018, 2019, 2020, să nu mai există cofinanțare la nivel european. sunt și uh, sume care provin de la statele membre, din domeniul privat, sponsorizări, din uh, bilete, din uh, turnee și alte concerte. În programul de muncă al Comisiei s-a prevăzut că din 2018 încolo s-ar uh, acoperi cofinanțarea, însă pe baza unei revizu- uh, uh, s-a ajuns la o modificare a temeiului juridic. Deci noi propunem astăzi o modificare și invit colegii și comisia să o aprobe pentru că e unicul mod de a salva această orchestră a tinerilor până când va începe nou program și atunci singura soluție e să acceptăm modificarea articolului respectiv din regulamentul uh, Europei Creative, în conformitate cu articolul 190 al regulamentului general al Comisiei, se inserează această instituție ca organism care are un scop de interes general al Uniunii Europene și obiectivul unor politici culturale europene. Deci putem astfel modifica prin adăugarea acestui organism pentru a putea fi susținut. Mm, au fost multe propuneri din partea raportului de umbră de care voi ține cont, voi face amendamente în acest sens, deci cere mai multă transparență, să se cunoască mai bine ce se întâmplă cu licitații la nivel național, voi cere comisie să se gândească să nu uh, pune toate resursele la programele pentru cultură, ci să se gândească și la uh, programe transsectoriale ca să nu fie toată greutatea doar pe sectorul, sub sectorul cultură. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vielen herzlichen Dank. Mulțumim, spune președinta. Să vedem raportul din umbră. Le voi da acestora cuvântul pentru 3 minute. Uh, să vedem, domnul Venta. Uh, na chcę powiedzieć, że uważam, iż... Mulțumesc, doamna președintă. Pentru început, Vreau să spun că această orchestră a tineretului e un proiect uh, unic în felul său, care ilustrează valorile europene uh, cunoscute, după cum uh, tocmai a spus doamna Costa. E o orchestră cu tineri din toate statele membre și practic reprezintă în lumea întreagă Uniunea Europeană. Grupul nostru privește cu ochi bun această inițiativă Însă ne preocupă procedura. Un al doilea lucru care ne preocupă e finanțarea acestei inițiative și atunci aș întreba Comisia dacă ne-ar putea explica ce se întâmplă cu procedura uh, achizițiilor publice, licitațiilor publice și uh, în ce privește finanțarea orchestrei în perioada 2014 și 2016, cum s-au întâmplat lucrurile. Aș mai întreba Comisia Europeană dacă poate să ne prezinte o evaluare a situației după uh, licitația publică, um, ca să înțelegem exact ce s-a înțeles și pentru ca în viitor să se petreacă totul mult mai transparent situația care s-a petrecut uh, cere de la noi să găsim o nouă soluție atunci când se va revizui programul Europa Creativă și la elaborarea noi ediții pentru uh, 2020. Această nouă soluție trebuie să reflecte situația din sectorul creativ pentru a se evita pe viitor apariția unor probleme uh, cu care s-a confruntat orchestra, dar și alte instituții culturale, de exemplu uh, postul de televiziune Arte, au existat și acolo probleme cu finanțarea subtitrării uh, acestui excelent post de televiziune. Acțiunea pregătitoare trebuie să se finalizeze în 2018 și acțiunea pregătitoare pentru Arte TV e un exemplu care ne obligă să găsim alte soluții atunci când facem evaluarea la jumătate, la jumătatea mandatului. Acum aștept răspunsurile comisiei și simt că contez pe posibilitatea de a colabora cu doamna Costa și îmi exprim și speranța că vom putea găsi o soluție ca orchestra aceasta să-și poată continua activitatea măcar 40 de ani. Președinta, da, cred și eu că trebuie să fim atenți să nu amestecăm uh, merele cu perele. Deci, o acțiune pregătitoare pentru la anul, da, dar uh, să ne gândim cum vom putea uh, continua finanțarea. Știți că Există acest proiect de finanțare cu programul Europa Creativă, există probleme anul acesta, deci trebuie să ne gândim la modul în care vom putea finanța proiectul pe viitor în mod durabil. Deci sunt lucruri diferite și haideți să clarificăm, să le clarificăm ca să știm bine despre ce vorbim. Vă rog, cine dorește să intervine, domnul Proctor? Uh, madam. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și doamnei Costa pentru această introducere exhaustivă. Ieri am avut o întâlnire foarte bună în care ne-am referit la multe din aceste puncte și cred că uh, trebuie să spunem clar că e o problemă a Comisiei. Această orchestră a fost uh, Uh, funcțională timp de 40 de ani uh, și a început activitatea mult înainte de apariția programului Europa Creativă și când a apărut acest program, Orchestra Tinerilor și conducerea sa au spus uh, foarte clar, au avut un dialog deschis cu Comisia și au spus că din punctul lor de vedere nu consideră că ar avea succes la o licitație organizată în conformitate cu acest program sau sub auspiciile acestui program și nu considerau că orchestra aceasta um, corespunde cerințelor programului. Deci problema exista de la început și era și cunoscută, însă iată că nu s-a făcut nimic pentru a o rezolva și asta, într-o oarecare măsură, e pentru că prima licitație a, a avut succes, însă era deja cunoscut că la următoarea recitație probabil orchestra nu urma să corespundă criteriilor uh, necesare și de aceea nu mai există finanțare. Cumva e, uh, ar părea greșit că dorim să mm, schimbăm regulile la jumătatea jocului doar pentru a le adapta acestei orchestre, dar, cum spuneam, Comisia a creat problema și Comisia trebuie să încerce să o rezolve pentru a continua finanțarea orchestrei. Vielen herzlichen Dank, Herr Diaconu. Mulțumesc, domnul Diaconu. Mulțumesc, doamna președintă. Am participat și eu la discuția de ieri, care a fost fructuoasă. Ehm, poziția mea este similară antevorbitorilor, a tuturor. Trebuie găsită o soluție legală, acceptabilă, pe termen lung, dacă se poate, uh, și fără a discrimina alte inițiative similare din spațiul cultural, dar ceea ce este foarte clar și toți suntem de acord, cred, este necesitatea ca această orchestră să existe, să funcționeze și să-și aplice perfect uh, sensul și, și importanța sa. Mersi. Vielen herzlichen Dank. Mulțumim. Acum de Michels. Pentru colega Niereada. Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați colegi, doamna Costa, noi considerăm că raportul nostru este unul uh, foarte critic și vă susținem în aceste critici, dar uh, începem cu partea pozitivă. Salutăm abordarea dumneavoastră mm, prin care se uh, dorește continuarea finanțării orchestrei și în ce privește uh, Europa Creativă, doriți să înființarea unui birou care să fie mai mult implicat în ce privește dezvoltarea programelor, Eh, acolo doriți eh, o mai mare implicare a țărilor eh, din parteneriatul sudic, se spune în raport. Sigur, vă susținem și în această direcție. Patrimoniul 2018 va fi anul patrimoniului cultural european și va fi susținut de la o linie bugetară specifică. ceea ce uh, este foarte pozitiv. Avem o poziție mai critică în legătură cu ce spuneați dumneavoastră în legătură cu uh, facilitatea legată de ambasade. Se vede că uh, nu sunt stimulați actorii mai mici, care au și problemele cele mai mari Uh, domeniul culturii este, după părerea noastră, dependent de uh, diferiții actori mai mici și uh, diversi. Sigur, colegul malteze a vorbit despre situația educației mai devreme, dar e valabil și pentru cultură. Se vede că această orientare în funcție de piața internă uh, în uh, punctele strategice ale uh, Comisiei nu are loc întotdeauna domeniul culturii. Asta e o problemă legată de schimbarea de mentalitate despre care a vorbit uh, președinta Comisiei de Cultură și care este foarte necesară, după părerea mea. Ni se pare un lucru bun implicarea includerii sociale și uh, o problemă este, din punctul nostru de vedere, subfinanțarea subprogramului uh, cultură. Trebuie să uh, facem noi uh, pași creativi și iată că am vorbit trei minute, deci cred că exact acum sunt trei, dacă că m-am înscris. Mulțumesc! <laughs> Bine, mulțumesc! Trebuie să ne uităm și la ceas pentru că Uh, altfel o să depășim timpul. Doamna Bild? Möchten Sie? Doriți? Ok. Dann die Kollegin Schadrova. Atunci doamna Șoidro. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Iau cuvântul pentru că doamna Costa ne-a invitat să îi susținem propunerea și sunt și eu complet de acord că Orchestra Tinerilor e uh, o inițiativă extrem de importantă. Uh, să trebuie să găsim o soluție care să poată fi utilă și pe viitor. Eu înțeleg că acum uh, ne aflăm într-o situație de criză. Eu susțin găsirea unei soluții, însă misiunea Comisiei Europene și a Comisiei noastre e să găsim o soluție durabilă care să funcționeze și pe viitor. Dar sigur, trebuie să ne dăm aportul. Mulțumesc. Domnul Zdroievski. Ja nie będę ukrywać, że mamy do czynienia z swoistym... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să ascund că e vorba aici de o adevărată catastrofă care pune sub semnul îndoielii uh, misiunea comisiei și rolul jucat de aceasta într-un într sector atât de important. E o orchestră care funcționează de 40 de ani E absolut de neimaginat ca această orchestră să nu mai aibă garantată supraviețuirea uh, pentru anul viitor, la doi ani de la sfârșitul anului în curs. E inacceptabil. Știm astăzi că orchestra a trebuit să își ia anumite angajamente pentru 2018 și astăzi, iată, și noi ne aflăm sub presiune uh, pentru că orchestra Uh, începând cu data de 1 ianuarie, deci iată peste, să zicem, două luni, riscă să intre în situație de faliment. Și dacă în trecut s-au putut găsi soluții printr-un regulament, eu consider că în ce privește anul 2018 trebuie să adoptăm din nou exact aceeași soluție Comisia pentru Cultură a trebuit să studieze și ea alte posibilități, dat fiind faptul că următoarea perspectivă financiară uh, poate că va dura șapte sau chiar zece ani. Presiunea asta sub care lucrăm e nefastă, pentru că dacă luăm această decizie neavând de ales, am putea crea un precedent periculos și mi-e teamă că și alte instituții se vor folosi mai apoi de acest precedent și e important ca uh, să găsim o soluție rapidă, însă o soluție care să nu aibă consecințe negative pe viitor uh, pentru orchestră și după ce vom găsi de urgență o soluție, atunci am putea să avem mai apoi o dezbatere, să vedem cum să fie finanțată orchestra, Uh, pe viitor, cu noua perspectivă financiară. Din punctul meu de vedere, e chiar o catastrofă, să nu ne ascundem după deget. Mulțumesc, aș dori acum să rog Comisia să-și prezinte poziția și ar fi bine dacă ar și răspunde la întrebările domnului Venta. Ja, vielen Dank. Ja, uh, vielen Dank. Mulțumesc. Mulțumesc uh, președintei, mulțumesc doamnei Costa. Aș dori acum să vorbesc engleză pentru că mi-am pregătit uh, notițele în engleză. If you don't mind. Um, thank you very Bun, așadar în engleză. Vă mulțumesc, doamnă Costa, pentru proiectul de raport și intervenția în care ați uh, explicat intenția Comisiei de a găsi o soluție durabilă pentru Orchestra Teretului Uniunii Europene pentru viitorii trei ani. Am uh, auzit uh, și mi-am notat foarte bine preocupările exprimate de, și de ceilalți membri ai comisiei dumneavoastră. Uh, să știți că vom ține cont de ele și e important și calendarul. Sigur, ne apropiem de sfârșitul perioadei de soluție temporară care a fost găsită datorită Uh, Parlamentul European uh, sub forma unei acțiuni pilot pentru anul acesta și o soluție temporară și anul trecut, 2016, când uh, orchestra, din nefericire, nu s-a bucurat de succes în participarea, pentru, în participarea la licitație pentru finanțare. Subliniez că propunerea pe care o facem noi uh, de a include uh, Orchestra Tineretului în temeiul juridic revizuit al uh, Europei Creative uh, e ceva care nu se face și în alte programe. Noi avem organizații care în mod explicit sunt prevăzute sub Erasmus Plus, de exemplu Colegiul Europa sau uh, Institutul de la Florența, uh, mai avem și Academia Europeană de Drept din Trier, deci avem acest uh, tip de susținere instituțională uh, prevăzut, uh, transparent, scris negru cu alb în alte temeri juridice, în cadrul altor programe, însă consider că aveți perfectă dreptate și că în acest context trebuie să ne asigurăm că găsim o soluție sine qua non, la o orchestră sine qua non, unică în felul său. Doamna Costa a spus că orchestra a fost înființată în 1976, chiar de Parlamentul European și de atunci și până acum a permis multor tineri muzicieni talentați să fie profesionalizați, să poată face turnee, să poată urca pe o scenă eh, și să cânte la un instrument și probabil că n-ar fi avut această ocazie dacă nu era Uniunea Europeană. Orchestra și studiul pe care l-ați menționat, pe care l-am elaborat noi, arată că e un program foarte apreciat de tinerii care au trecut prin această experiență de profesionalizare și evoluție artistică datorită orchestrei. Deci, uh, Trebuie să ne asigurăm că acest caracter sugeneris unic al acestei soluții duce și la o soluție unică pe care o propunem noi și considerăm că prin uh, uh, includerea în temeiul juridic al Creative Europe pentru următorii trei ani, am găsit un mod transparent de a o face astfel că supunem uh, asta și atenție statelor membre care discută propunerea la ora actuală și sigur supunem asta și aprobării și atenție dumneavoastră și sigur că ați fost preocupați, e clar, uh, orchestra a fost selecționată în prima rundă pentru Europa Creativă, dar atunci era un program nou cu alte priorități și care se concentrau mai degrabă asupra Uh, profesionalizării, dezvoltarea unui public, construirea capacității, mai ales pentru tineri, iar când uh, Orchestra pentru Tineret și-a făcut propunerea în 2014, se bucură de finanțare, într-adevăr a corespuns tuturor criteriilor și a primit un rol foarte mare pentru caracterul său inovator. Însă, natura orchestrei nu e, într-adevăr, una prin care în fiecare an să, să, să, să-și poată reînnoi rândurile și uh, să, de exemplu, respecte cerințelor de inovare conform Creative Europe. E o organizare care e uh, uh, finanțată pe bază anuală și trebuie să-și pregătească foarte bine activitățile dinainte. Are nevoie de un organism și de o capacitate organizațională nu contează unde ar fi sediu, care trebuie să pregătească audițiile, să pregătească turnele și așa mai departe și nu, nu, aceste lucruri nu sunt uh, potrivite cu cerințele de finanțare pe care le propunem noi pentru moment uh, conform programului Europa Creativă. Eh, toate se leagă de o organizație foarte puternică care trebuie să facă toată această pregătire în aval, care trebuie să fie organismul de susținere care face toată pregătirea și punerea în aplicare a activităților orchestrei. De aceea, orchestra nu e neapărat un parteneriat, așa cum îl vedem noi în celelalte proiecte, și uh, nu corespunde așadar criteriilor de eligibilitate uh, cărora le corespund alte proiecte. Însă aș dori și să menționez că orchestra a făcut multe eforturi în încercarea de a găsi și alte surse de finanțare, ca să nu se bazeze doar pe uh, fonduri de la guvern sau fonduri publice. Uh, a găsit mult donatori privați, sponsorizări, și actualmente e capabilă de a primi bani și din bilete, deci vinde bilete pentru concertele sale și vreau să subliniez asta, că din ce în ce mai mult ei fac aceste eforturi ca să-și diversifice baza de finanțare. Mai mult, aș mai spune că acest caracter unic al orchestrei tineretului, care a fost menționat de uh, membrii, Uh, constă în faptul că recrutează tineri muzicieni din toate statele membre și da, sigur că uh, avem multe alte orchestre de mare calitate în Europa care poate fac o, o uh, treabă asemănătoare și cu calități asemănătoare, dar caracterul unic al or- acestei orchestre constă și în faptul că în mod sistematic recrutează tineri muzicieni și dă șanse tinerilor muzicieni din toate statele membre, ceea ce credem noi că e uh, ceva unic. Deci e într-adevăr o orchestră uh, generis și atunci propune, uh, soluția pe care am propus e un buget de 600.000 de euro și vreau să spun că proporția uh, acestuia uh, din Creative Europe se referă la e de aproximativ 3 proiecte mici și sigur că dumneavoastră vă doriți ca din 2018, 19 și 20 să crească sumele de la buget. Noi credem că în mod proporțional mm, nu uh, depășește o sumă care credem noi că ar fi utilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, și Comisiei pentru explicații. Știu că și ieri la reuniunea raportorilor din umbră au apărut uh, multe alte întrebări în legătură cu uh, temeiul juridic și așa mai departe. O să încercăm să clarificăm acest lucru în serviciile noastre. Trebuie să avem o bază clară ca să știe fiecare ce are de făcut, pentru că știu că e o procedură relativ dificilă și uh, unică și pot să înțeleg că uh, pot uh, apărea uh, neclarități în legătură cu uh, procedura și cu această idee de a crea un precedent. Sigur că trebuie să ținem cont și de acest lucru. O să um, încerce și secretariatul să clarifice mai multe chestiuni și o să transmitem rezultatele și răspunsurile raportoarei și raportorilor din umbră ca să poată să meargă înainte cât mai eficient. Aș dori să-i dau din nou cuvântul Silviei, două minute, te rog. Perfecto. Grazie. Intanto sono molto... Foarte bine. Vreau să spun că sunt recunoscătoare tuturor raportorilor din umbră. A avut uh, uh, contribuții critice, dar uh, încercând să găsim o soluție constructivă. Asta îmi doresc și eu. Mulțumesc și președinte pentru că a ținut cont de cererile specifice, inclusiv de la colegul Diaconu, colegul Vente și din partea altora. Dar, uh, cu toții Ehm, suntem pe aceeași linie, vrem să salvăm orchestra în cel mai bun mod posibil și sigur am învățat și o lecție pentru viitor, spun asta clar și domnului Zdroievski și altor colegi, pentru că ne dăm seama că ehm, în 2013, atunci când Comisia a spus programul Europa creativă trebuie să existe și a spus că nu mai putem să ne întoarcem înapoi și să a decis casarea organismelor finanțate, să le numim ambasadori ai culturii. Credem că nu a fost bine și acest lucru îl vedem astăzi, că există o nepotrivire, nu o magne acest lucru, dar nu putem să aruncăm copilul cu apa murdară, așadar, împreună cu dumneavoastră, iau un angajament că voi valorifica observațiile și solicitările dumneavoastră, să eu cred și aș vrea un spirit de, deci, de deschidere și din partea Comisiei DigiCult, deci o disponibilitate să țină cont și de propunerea mea, adică în ce privește bugetul cu 600 de mii, acesta să nu se ia doar din subprogramul uh, ă, Cultura, ci să fie cote și din celelalte două stranduri sau părți. Uh, pentru că asta poate să ajute și să eliminăm anumite preocupări, inclusiv și a mea, ca să nu se vadă toate lucrurile astea că în, din nou scade bugetul. Și mai adaug uh, sigur, situația cu Arte TV, cunosc foarte bine acest caz, a însemnat și eu acțiunea pregătitoare, deci e ceva diferit. Acțiunea pregătitoare după trei ani putea deveni, deveni o linie bugetară, dar lucrurile nu sunt la fel și orchestra e important să-și mențină calitatea de organism european, chiar dacă va avea un sediu juridic uh, care se va muta din Regatul Unit. Iată, Eh, important e că și după Brexit eh, și după situația asta dificilă, Italia, Franța, Belgia și alte state care au susținut orchestra trebuie să susțină în continuare și dau un semnal în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte, foarte mult! Raportoarea și raportorii din umbră își vor continua munca și le urăm mult succes! Și eh, vom reveni la acest subiect în conformitate cu calendarul. Trecem la punctul 6. Punerea în aplicare a inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în statele membre. Este vorba um, de uh, raport, un raport uh, la care Comisia competentă pe fond este Comisia pentru Ocupare, EMPLE, e vorba de un raport privind punerea în aplicare, Așadar, analizăm modul în care a funcționat până acum această inițiativă, să vedem ce poate fi schimbat pentru viitor. Acest aviz este un aviz din două pe care le pregătim uh, noi uh, legate de garanția pentru tineret și de inițiativa pentru tineret. Raportor este Mom, Momcil Termenul de depunere pentru amendamente este 25 octombrie la ora 11, sperând că până atunci sistemul va funcționa din nou. Și aici uh, e valabil ce am spus mai devreme. Vă rog să vă pregătiți de pe acum amendamentele ca să le puteți uh, trece în sistem de îndată ce acesta va funcționa din nou. Și acum îi dau cuvântul domnului Necov. 5 minute și nu mai mult, vă rog. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да, даже по-бързо да свърша. Първо с резултатите по самото изпълнение. Mulțumesc, doamna președinte. Пейци să se възползвали от инициативата за младежка заедост. Aș dori să-mi prezint această inițiativă cât mai repede cu putință. 1,4 milioane de tineri, 24% era rata de șomaj în rândul tinerilor în momentul în care această inițiativă a fost lansată. În iunie 2017, rata șomajului în rândul tinerilor era de 16,7%. Uh, și dacă e să comparăm cu iunie 2016, când era de 18,8%, observăm că a existat o scădere a acestei rate de șomaj în rândul tinerilor. Și este foarte greu să indicăm care sunt rezultatele, pentru că uh, nu există un mecanism de monitorizare tocmai pentru a putea cuprinde toți participanții care au utilizat această garanție pentru uh, schema de uh, uh, pentru tineret. Și în acest sens aș dori să vă atrag atenția asupra cinci puncte care sunt prezentate în uh, Comisia pentru Ocupare. Mai întâi, o inițiativă pentru a scădea rata șomajului în rândul tinerilor. Și având în vedere că în 2014-2017 uh, Comisia a sporit cu 30% fondurile alocate, atunci uh, e clar că acest lucru a, fost, a avut consecințe pozitive. Și aceste bune intenții au fost însoțite și de mijloace financiare și în acest sens pot să spun că a, am avut rezultate pozitive în implementare. Recomandarea este să continuăm și după 2020 cu astfel de resurse suplimentare la nivel de finanțare. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ținem seama de nevoile tuturor grupurilor, oameni care nu sunt neapărat în șomaj, dar care sunt în uh, formare, și trebuie să fim atenți la categoriile cu competențe reduse, nu doar la cele supercalificate. Pentru că multe dintre persoanele care au competențe reduse nu sunt acoperite în aceste scheme. Apoi, trebuie să avem un ghișeu unic pentru tineret, un punct unic de informare, pentru că tinerii nu au tendința să meargă la acele agenții pentru ocupare ci mai degrabă preferă aceste ghișee unice. Și, în al patrulea rând, trebuie să îmbunătățim calitatea accesului la sisteme de formare și de ucenicie. Și aici nu avem un consens în ceea ce privește accesul de calitate sau șanse de calitate. Și, în al, tre- în al cincilea rând, trebuie să sporim vârsta de la 25 la 29 pentru a introduce aplicații. Și în acest sens aș dori să menționez faptul că inițiativa aceasta pentru uh, ocuparea rândul tinerilor și garanția pentru tineret um, ar trebui să se aplice și celor sub 25 de ani. Eu cred că vârsta aceasta de 29 oglindește mai corect situația cu care ne confruntăm acum. Deci, acestea sunt cele cinci elemente principale din aviz și, în concluzie, aș dori să spun că aștept cu nerăbdare recomandările și avizul din partea celorlalți raportori din umbră și din partea colegilor, tocmai pentru a îmbunătăți acest text. Mulțumesc! Uh, o să conduc pentru câteva minute eu ședința. Mulțumesc uh, raportorului și uh, acum uh, o să-i dau cuvântul doamnei Soidrova. Este? Nu. Domnul Krasnoderski? Aveți cuvântul. Dziękuję bardzo mm, za udzielenie głosu. Mulțumesc, domnule președinte. Noi susținem ideea aceasta de a modifica vârsta, lim, vârsta limită. Într-adevăr, pragul era prea scăzut, nu era uh, corespunzător uh, realității. Și ne bucurăm de faptul că au sporit Uh, așa măcar o dată, uh, bugetele pentru astfel de inițiativă. Mai mult decât atât, mi se pare foarte corect să ne concentrăm pe cazurile cele mai dificile, ceea ce înseamnă că trebuie să introducem noi criterii. Noi criterii în așa fel încât să ne putem concentra pe acele categorii de persoane, de tineri, care nu merg în agențiile pentru ocupare, în birourile pentru ocupare. Evident că trebuie să cuprindem și aceste persoane. Apoi, un alt aspect, tot atât de evident, e și monitorizarea. Nu e chiar atât de greu să prevezi niște fonduri pentru acest program. Însă ce mai greu e să finanțezi un program care să fie și util și apoi să fii în măsură să măsori în mod corect eficiența programului finanțat, să măsori utilitatea sa reală. Și vreau să subliniez că trebuie să fim conștienți de faptul că acest program ar trebui să meargă mână în mână și cu o adevărată reformă, cu schimbări structurale, pentru că fără asta problema nu va putea fi rezolvată. Cu alte cuvinte, ar trebui întotdeauna să înțelegem acest element ca făcând parte dintr-un ansamblu mai vast și noi, în Uniunea Europeană, e clar că ne confruntăm cu un dezechilibru. Și toate acțiunile care sunt întreprinse, nu știu, în alte domenii, spre exemplu, ar trebui să fie adaptate, ar trebui să fie interconectate. Spre exemplu, recent, Comisia pentru Ocupare a votat un referitor la directiva pentru lucrătorii detașați. Acum, evident, nivelul de protecție socială trebuie să fie sporit, e ceva evident. Pentru că vrem să avem locuri de muncă de calitate. Dar nici nu putem să uităm aspectele economice. Și mie mi-e teamă că soluțiile care au fost votate în Comisia pentru Ocupare s-ar putea să ducă la o sporire a șomajului în rândul tinerilor, mai ales în anumite regiuni ale Europei. Și, deci, nu vom reuși să-l reducem acolo și deci programul pe care îl finanțăm noi nu va fi așa decât uh, un leucoplast Uh, fără niciun impact real asupra rădăcinii răului, de cauzelor profunde ale acelui șomaj. Iată, eu v-am prezentat poziția grupului meu și oricum suntem alături de domnul raportor. Mulțumesc, domnule Krasnodebski. Ceilalți uh, raportori din umbră nu sunt deocamdată aici. O întreb pe doamna Bild dacă vrea să ia cuvântul. Bitte, Frau Bild. Vă rog frumos. Merci. Eh, je veux bien qu'on... Mulțumesc. Da, bun. E bine să salutăm uh, scăderea șomajului în rândul tinerilor, însă n-ar trebui să-l atribuim aceste inițiative exclusiv. Având în vedere sumele din joc, e clar că nu a fost decât așa, un fel de încurajare față de statele membre și mai ales un gest uh, de natură mediatică tocmai pentru a demonstra că Uniunea Europeană a înțeles care este amploarea provocării. Acum, eu nu vreau să spun că inițiativa aceasta ar fi inutilă, nu, dar dacă e să ne uităm la ce spune Curtea de Conturi Europeană, ea este ineficientă. Și oricât am extinde-o noi uh, de la, până la 29 de ani și dacă am continuat după 2020, oricum nu o să se schimbe nimic dacă sumele rămân aceleași. Iar în ceea ce privește instituirea acelor ghișee unice, dacă acestea vin cu claritate, e bine, dar uh, ne putem pune întrebarea care este, înso- care este însoțirea uh, cât mai la fața locului față de acești tineri uh, în așa fel încât să le oferim o, o, niște formări țintite. S-ar putea să fie un fel de ambalaj așa, dar fără conținut, dacă nu sunt și fonduri uh, pentru a organiza acele formări și nu e sigur că o astfel de centralizare ar fi ceva eficient. Provocarea e tocmai să discutăm cu acești tineri, să-i găsim acolo unde sunt și nu să le propunem așa o platformă centralizată. Mulțumesc! Vielen Dank. Ich... Mulțumesc. Mai sunt și alte persoane înscrise la cuvânt. Vă rog să nu depășiți două minute. Domnul Zdroievski. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, chcę wyrazić dwie uwagi. Mulțumesc, doamna președinte. Am două observații și ambele sunt destul de critice. Mai întâi, vârsta. Din punctul meu de vedere, tinerii astăzi pot să meargă până la 40 de ani. Putem cuprinde în categoria de tineri și oameni de 40 de ani și nu știu dacă trebuie neapărat protejați așa într-un mod uh, foarte special. Să-i punem așa sub protecție. Eu cred că dacă facem acest lucru, vom prelungi uh, această categorie de vârstă și vom slăbi, de fapt, importanța programului. Dacă vrem să acoperim mai multe persoane, eu cred că singura soluție este să sporim fondurile, fără de care acțiunea va fi diluată. Eu îmi doresc un program și um, uh, un sistem de încurajare care să, uh, să le permită oamenilor să studieze pentru a-și găsi un loc de muncă și nu invers. Eu am impresia că astăzi mulți studenți în loc să își dorească să dobândească cele mai bune competențe într-un răstimp scurt, preferă să dobândească aceste cunoștințe cât mai în timp, un timp cât mai lung cu putință. Și eu împărtășesc uh, părerea exprimată aici, anume că păi, programul nu e neapărat foarte eficient. Deci, n-aș vrea să considerați că sunt critic așa de plăcerea de a critica. Nu. Trebuie să fim obiectivi. Programul trebuie modificat. Trebuie modificat treptat, în timp și nu așa peste noapte, pentru că Uh, altfel situația nu va evolua și uitați-vă, piața muncii evoluează, dar evoluează diferit de uh, ceea ce finanțează programul acesta. Da, mulțumesc uh, domnului Necov, e o temă foarte importantă și putem face, face o reevaluare și o relansare. Sunt de acord că față de cei care spun că n-a însemnat nimic, spun atenție că e prima dată când se face un mix de politici care nu înseamnă doar intrarea pe piața muncii, ci și formare bine țintită, orientare, deci un mix de servicii și oportunități care cumva obligă toate statele membre să-și să se adapteze, să-și adapteze programele la, un, la o țintă uh, din rândul tinerilor. Sigur, 25 sunt prea puține ani, e o dramă șomajul inclusiv de la început, deci s-a adaptat vârsta în noastră, dar pentru mai multe resurse trebuie să facă o integrare cu fonduri sociale și structurale, ca să integrăm resursele în uh, cadrul noului CFM, sisteme de monitorizare și evaluare care să poată fi comparate. În Italia, de exemplu, 34% din cei care au profitat de ocazie au, au găsit de lucru în 4 săptămâni una valutazione di impatto. Da, deci e interesant să facem o evaluare de impact care să poată fi comparabilă, dar e interesantă și partea de educație, de formare. Trebuie să rămână centrală, dincolo de cea de intrare pe piața muncii. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Comisia dorește să intervină? Ia, yeah, bitte. Vă rog, două minute. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt de la Digi Employment și doream să clarific un detaliu privind limita de vârstă care a fost discutat. La ora actuală, inițiativa Ocuparea pentru Tineret este finanțată uh, și dedicată, pentru, dedicată tinerilor de până la 29 de ani din state membre. Deci nu există obstacole deocamdată mm. pentru uh, această categorie de tineri. Uh, și aș vrea să spun și că noi, uh, Comisia, suntem uh, de acord cu opiniile exprimate aici și anume că aspectele legate de calitate și de atingerea cât mai multor tineri vizați sunt lucruri esențiale pentru uh, următorul CFM inclusiv. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank! Mulțumesc și în încheiere domnul Necov, două minute. Благодаря, госпожо председател. А, благодаря на докладчицата в сянка. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și aștept cu nerăbdare sugestiile și amendamentele domnului Zdroievski. tocmai față de acele categorii de oameni care n-au norocul să poată utiliza toate aceste oportunități. Și mă gândesc că trebuie să extindem felul în care acționează această strategie pentru tineret uh, și această inițiativă pentru tineri. Vreau să-i mulțumesc și Silviei, pentru că dânsa a spus că Trebuie să îmbunătățim toate aceste șanse de formare, de învățământ, de măsurile de însoțire pentru a integra toți acești tineri pe piața muncii. Acum, dați-mi voie să menționez că e vorba de un aviz, ceea ce înseamnă că nu putem să venim cu prea multe detalii. Tocmai de aceea am încercat să mă concentrez pe cinci aspecte principale. Și aș dori să spun și doamnei Bild. Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați menționat dumneavoastră în prezentarea pe care ați făcut-o. Uh, sunt de acord că există dificultăți, într-adevăr, legate de sistemele de monitorizare și de raportare, așa cum a spus Curtea de Conturi în raportul său. Dar ca să avem niște rezultate mai realiste, ce încerc eu să spună în aviz este să avem un mecanism de monitorizare pentru acele persoane care au utilizat această inițiativă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! V-am comunicat termenul de depunere de amendamente sub rezerva funcționării sistemului. E vorba acum de 22 noie, 25 octombrie la ora 11. Mult succes uh, raportorului și raportorilor din umbră. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba de un uh, aviz la un raport de inițiativă, uh, la un raport legislativ din proprie inițiativă E vorba de cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor. Este un subiect la care am colaborat strâns cu Comisia juri. Uh, e foarte important subiectul acesta al cererilor de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor. Sunt chestiuni uh, de drept civil, de aceea jurii este comisia competentă pe fond. E vorba de chestiuni juridice, de dificultăți ce apar uh, legate de cererile de restituire a operelor de artă. Acestea trebuie verificate și trebuie să se facă recomandări de depășire a dificultăților ce apar. Uh, cercetarea joacă un rol foarte important în acest domeniu și de aceea am uh, apelat la articolul 54 care ne conferă competențe exclusive și domnul Huntis s-a ocupat de acest subiect și aș dori să îl ascultăm acum, să vedem ce propuneri și recomandări are de făcut uh, comisiei. Eu, în orice caz, aș vrea să-mi cer scuze de la domnul Huntis uh, pentru că au căzut sistemele și din această cauză uh, avem uh, probleme legate de alocarea interpreților în cabine. Domnul Huntis, colegul nostru, poate să vorbească în uh, greacă, dar spune președinta, vom putea asculta în engleză. Cred interpretul intervine, cred că domnul Huntis va putea vorbi engleză și a... în fine, uh, doamna președintă spune că dumneavoastră puteți asculta engleza, dar puteți asculta și româna, să știți, și dăm cuvântul domnului Huntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παρά τις δυσκολίες που εξέθεσε η Πρόεδρος ως... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, ați uh, menționat dificultățile legate de interpretare, eu cred că cu puțină bunăvoință o să putem uh, să comunicăm. În orice caz, e un aviz foarte important pentru comisia noastră, după cum a spus și doamna președinte. Bunurile culturale, obiectele de artă se înscriu în identitatea culturală a unui popor, a unei țări, a unei regiuni, fac parte din memoria colectivă uh, Uh, și din valorile unei societăți și ale unei culturi. Președinta îl roagă pe vorbitor să vorbească puțin mai lent. Să revenim, spuneam că majoritatea organizațiilor internaționale dau o mare importanță patrimoniului cultural care trebuie protejat și ocrotit. După cum ne arată istoria, războaiele, conflictele armate au uh, reprezentat una dintre cele mai mari uh, amenințări la adresa patrimoniului cultural. Am uh, văzut că diferite opere de artă, antichități alte bunuri culturale au fost uh, furate de uh, învingătorii războaielor, pentru că aveau valoare de simbol, aveau uh, valoarea de a demonstra victoria unora și învingerea și umilierea, umilirea altora. În istoria modernă ne gândim la un fenomen fără precedent. E vorba de furtul și de traficul cu opere de artă și cu antichități și bunuri culturale uh, de o anvergură fără precedent practicat de naziști. La nivel uh, european, uh, pagubele sunt grave și mai este și un exemplu mai recent jaful din Cipru după invazia turcă din 1974. Sunt și alte subiecte, dar în Grecia există unul foarte delicat. De-a lungul secolelor, și nu e vorba doar de al doilea război mondial, uh, s-au produs exporturi ilicite din Grecia, au fost luate uh, antichități în valoare de milioane de euro și au ajuns astăzi în uh, muzee mari din orașe europene și nu numai. Dacă ne gândim la frizele de pe Acropole sau la Venus din Milo, ca să dau doar două exemple. Vreau, deci, să mulțumesc uh, Comisiei Jurii, care a avut inițiativa aceasta, Uh, de a realiza un raport legislativ. Și revin acum la avizul nostru, avizul Comisiei Cult și mă axez aici pe dispozitivele de despăgubire și de restituire. Acestea sunt bazate pe uh, analiza uh, provenienței acestor obiecte. Eu uh, Aș vrea să spun că într-un mod mai sistematic și mai activ trebuie să se folosească aceste verificări, această identificare a provenienței obiectelor, tocmai ca să avem o mai mare transparență pe piața obiectelor de artă și ca să împiedicăm furturile de opere. Aș vrea să vă spun că fac referire mai ales la un principiu Uh, de bază din Convenția UNIDROA din 1995 privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal. Trebuie să uh, ne asigurăm că nu mai este așa de simplu și în continuare să se facă trafic cu opere de artă furate. Statele membre, la rândul lor, vor trebui să răspundă la cererile de restituire. În aviz cerem și crearea unei baze de date centrale care să conțină toate uh, informațiile disponibile obținute până astăzi din uh, anchetele privind uh, proveniența operelor de artă. Există deja o sensibilizare a publicului cu privire la operele de artă furate în al doilea război mondial. Au fost foarte multe cereri de restituire. Și deci avem deja multe date și pe baza acestora ar trebui să se creeze un sistem comun de catalogare. Și trebuie să creăm un registru de tranzacții care să conțină informații privind uh, istoria uh, unui anume bun, istoricul uh, proprietarilor. Dorim să se ia măsuri în acest sens de către Comisia Europeană pentru ca uh, actorii vizați să poată să respecte uh, toate aceste prevederi. În încheiere, deci, dorim să existe un dispozitiv de trasabilitate a operelor de artă ca să curățăm piața și să permitem uh, să nu mai fie atât de ușor traficul cu opere de artă. Vă mulțumesc foarte mult și dau cuvântul raportorilor din umbră, începând cu Silvia Costa, care îl reprezintă pe domnul Drăghici. Mulțumesc, da, într-adevăr, uh, transmit aici mesajul domnului Drăghici, care nu poate fi de față, din păcate. Sintetizez puțin uh, mesajul pe care mi l-a transmis. Uh, da, opera de arte și bunurile culturale au un caracter unic, uh, valoare inestimabilă, insustituibilă, relevantă pentru istoria și patrimoniul societăților. Jaful în perioada de conflict Uh, războaie, furtul e încă o mare preocupare internațională și trebuie să intervenim uh, încă de la uh, acțiunea de prevenire și recuperare, dar asta înseamnă și o educație pentru respectul patrimoniului și în cadrul european înseamnă consolidare și suntem de acord cu raportorul consolidarea coordonării și armonizării, dar e nevoie de inițiative legislative în acest sens din partea Comisiei ca sistemele de drept foarte diferite astăzi să se armonizeze în ce privește recuperarea operelor de artă uh, și pentru a se crea într-adevăr o abordare transfrontalieră coerentă uh, a care lipsa astăzi uh, nu ne permite să facem această activitate de restituire în mod corespunzător. Da, într-adevăr, e foarte bine să putem uh, cerceta în comun proveniența, o bază de date comună. Există o bază de date internațională, să SACE, dacă nu mă înșel eu, plus identificarea operelor de artă jefuite. Deci o cercetare independentă de înaltă calitate și experți bine formați. Colegul Drăghici vă asigură de o maximă colaborare, uh, domnule raportor. Vielen herzlichen Vă mulțumesc. Domnul Von Venta, care îl reprezintă pe domnul Fisas. Mulțumesc. În numele domnului Fisas vreau să spun următoarele lucruri privind acest aviz. În primul rând, este absolut clar că trebuie să fie garantate restituirile transfrontaliere de opere uh, de artă și bunuri culturale și pentru asta, identificarea provenienței este crucială, după cum a spus domnul raportor. Aceste cercetări sunt esențiale ca să nu se mai financeze activitățile ilicite uh, și deci traficul cu opere de artă. Trebuie să avem o piață a operelor de artă mai corectă și mai transparentă. Mai multe sisteme foarte bune au fost introduse în întreaga Europa, în Franța, în țările de jos și în Germania avem exemple foarte bune. Iar Uniunea Europeană trebuie să încurajeze bunele practici și să creeze un dialog între toți actorii implicați pentru a se găsi cele mai bune soluții și să se facă schimb de bune practici. Raportorul din umbră consideră că trebuie ameliorate activitățile de uh, investigații desfășurate de muzee și Uniunea Europeană trebuie să sprijine pe plan economic aceste uh, activități în întreaga Europa. În cele din urmă trebuie să ne asigurăm că pe viitor uh, nu se finanțează războaie sau conflicte din vânzarea de opere de artă pe piața europeană. Toți actorii de pe piață au o responsabilitate în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Bild! Așa, dar o să încerc să nu vorbesc prea rapid și uh, îmi cer scuze, spune doamna Bild, totdeauna sunt cam rapidă. Sunt de acord cu propunerile raportorului, este foarte bine să luăm măsuri uh, să um, avem un comerț cu opere de artă corect nu trebuie să ne mulțumim să remediem răul făcut recent. Trebuie să ne asigurăm că descurajăm pe viitor vânzarea de astfel de opere și jaful și furtul de opere de artă și vă propun o măsură foarte eficace, cred eu, să uh, reintroducem controlul frontierelor. Așa se vor reduce spațiile uh, în care se poate practica traficul. Și am terminat. Merci beaucoup. Mulțumesc. Comisia? Zdrojewski. <laughs> Domnul Zdroiev. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Foarte pe scurt, eu susțin această inițiativă. Într-adevăr, operele de artă și bunurile culturale trebuie restituite proprietarilor lor. și este necesar și să rezolvăm o serie de probleme ca să putem face acest lucru. Trebuie să avem la dispoziție un adevărat uh, registru cu bunurile culturale furate. Polonia are, de exemplu, aproape 80.000 de obiecte care au fost furate. Atunci când apar astfel de obiecte, de exemplu, în uh, comerț, noi reacționăm rapid, dar uh, sunt și probleme. În primul rând e greu să aduci probe sau chiar imposibil. Și dacă o astfel de operă trebuie restaurată, e foarte costisitor. Și costurile sunt foarte greu rambursate. Cred de asemenea că există limite ale eficacității uh, textului propus, pentru că foarte des conflictele sunt uh, îndelungate, sunt îndepărtate geografic. În al doilea rând, atunci când limităm uh, sfera de aplicare, reducem și eficacitatea acestei măsuri și mă gândesc acum și la Brexit. Știm, sau eu știu, presimt că Grecia o să aibă mari dificultăți să mai ceară restituirea uh, bunurilor care sunt în Marea Britanie. Cred că statele din Africa și altele o să aibă tot atâtea dificultăți. Brexitul se apropie cu pași repezi și trebuie să reacționăm. Domnul Diacon. Uh, <clears throat> această problemă este extrem de gravă. Mă tem că inițiativa, propunerea și chiar finalizarea ei nu o să fie decât o aspirină pentru această boală gravisimă. Și dacă e vorba de războaie, conflicte armate, e foarte limpede că e vorba de războiul al doilea mondial inclusiv și nu cred că își imaginează cineva că de la Uniunea Sovietică, fostă și actuală Rusia, mai poate să scoată cineva ceva vreodată. Dar măcar în interiorul Uniunii Europene mi-e greu să înțeleg, mi-e imposibil să înțeleg cum marile state sau mari state expun liniștite obiecte care au fost rechiziționate, furate, pentru că altă expresie nu există decât furate, de la alte state în timpul războiului de al doilea război mondial. Este un lucru urât pe care nu pot să-l înțeleg, iarăși nu pot să înțeleg cum statele furate nu dau în judecată, există o mulțime de posibilități în tribunale internaționale, cerând înapoi proprietatea. Se poate demonstra atât de ușor. Din păcate, mai zic o dată, mă tem că tot ce facem, ce putem face e doar o aspirină. Mulțumesc. Dorește comisia să se exprime? Vă rog. <clears throat> Hello, my name is Anna Kenjorek and I represent... Mulțumesc, eu reprezint uh, Direcția Generală Educație și Cultură. Nu am să comentez inițiativa ca atare, dar aș dori să mă refer la anumite puncte menționate de membrii Comisiei. Vreau să vă spun că la Comisie am uh, fost activi în acest domeniu de ceva timp. În ceea ce privește sensibilizarea pieței de artă și uh, introducerea standardelor de diligență necesară. Avem un proiect împreună cu UNESCO care va fi implementat anul viitor în timpul anului european al patrimoniului cultural cu obiectivul de a oferi formări pentru reprezentanții pieței artei din toate statele membre UE. Obiectivul este tocmai de acela de a mări standardele de diligență necesară și de a cere statelor să ofere orientări în acest sens. Avem și un proiect pilot aprobat de Parlament care ne permite să oferim formări uh, poliției, procurorilor și uh, judecătorilor, magistraților din statele membre. În ceea ce privește uh, coordonarea legislației în acest sens, Aș vrea să vă atrag atenția asupra propunerii uh, privind uh, reglementarea importurilor de bunuri culturale, care conține prevederi care merg și ele în această direcție într-o oarecare măsură. Propunerea prevede și sancțiuni, s-a vorbit și despre acest lucru, și elemente de descurajare. Sperăm um, ca regulamentul să conțină toate aceste lucruri. În ceea ce privește schimbul de bune practici privind um, cercetarea și investigațiile, unele state membre au uh, mai multă experiență decât celelalte și există un grup de experți în acest domeniu condus de Digitax Sud de la comisie care se ocupă exact de acest subiect și sperăm că vor reuși să ofere orientări și să facă schimb de bune practici până la sfârșitul lui 2018. În ceea ce privește muzeele și colecțiile, doresc să vă atrag atenția asupra rezultatelor grupului de lucru de la OMC privind mobilitatea colecțiilor, un grup de lucru din 2012 care a publicat un raport și linii uh, de orientare pentru muzee despre cum uh, pot uh, să garanteze proveniența licită a colecțiilor lor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și acum îi dau din nou cuvântul domnului Huntis, nu mai mult de două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care au uh, participat la această discuție. Înțeleg că raportorii din umbră sunt de acord în linii mari cu avizul meu. Nu voi uh, mai comenta. Aș avea doar un lucru de spus. În legătură cu protecția patrimoniului cultural. Acest subiect uh, ține chiar de centrul de interese al Comisiei de Cultură. Inima și sufletul Comisiei de Cultură sunt uh, vizate și inima oamenilor până la urmă, pentru că vorbim de o Europa a valorilor, care are obligația de a apăra patrimoniul cultural. Trebuie să putem să urmărim uh, evoluția culturii. și a civilizațiilor noastre. Este foarte important, deci, acest lucru pentru munca noastră în această comisie. Și prin forța lucrurilor vrem să ne limităm la a încerca să gestionăm mai bine o parte a patrimoniului cultural. Adică acea parte din patrimoniul cultural care poate fi considerată ca obiect uh, comercial. Este vorba mai ales de operele din domeniul artelor plastice, desene, sculpturi și așa mai departe. Dar uh, avem și un aspect imaterial al patrimoniului cultural, care și el trebuie apărat. Mă refer la patrimoniul cultural și la valorile europene. Și deci vom încerca să apărăm patrimoniul cultural prin această inițiativă, dar nu trebuie să uităm că va trebui să și continuăm aceeași muncă și în alte domenii uh, legate de patrimoniul cultural. Și în încheiere, aș vrea să spun uh, un lucru care s-a menționat și în intervențiile uh, de mai devreme, se știe că există o cerere a Greciei de restituirea uh, frescelor uh, de la Partenon, care a fost refuzată inițial uh, sub uh, motivul că aceste opere de artă nu ar putea fi păstrate în mod corect la Atena. Acest argument nu mai stă în picioare astăzi și vor exista dificultăți suplimentare într-o astfel uh, de chestiune, pentru că Brexitul complică și mai mult lucrurile. Și aici închid paranteza. Haideți să sperăm că această problemă, ca și altele, va putea să fie rezolvată prin prezentarea patrimoniului cultural și prin prezervarea patrimoniului cultural și nu într-o logică de uh, negociere, de tocmeală. Sper că doamna președinte ne va ține la curent cu uh, continuarea. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte importantă și această inițiativă extrem de importantă. Aș dori să vă amintesc acum că e vorba de un așa numit raport legislativ de inițiativă în temeiul articolului 46 din regulamentul de procedură. Noi încercăm să obținem uh, de la comisie să facă propuneri în acest sens și vreau să vă rog pe toți să țineți cont de acest lucru în amendamentele pe care le veți depune până pe 25 octombrie la ora 17, când este termenul, încă o dată, sub rezerva bunei funcționări a sistemului. Dar, sigur, cum v-am mai spus, puteți să pregătiți de pe acum amendamentele și să le introduceți în sistem de îndată ce va funcționa și să sperăm că nu o să pice pentru că depuneți cu toții amendamentele deodată. 25 octombrie la ora 17. Mulțumesc pentru dezbaterea atât de importantă. Mult succes raportorului și raportorilor din umbră. Și aici se încheie uh, ședința noastră publică și vreau să-i rog pe toți cei care uh, nu sunt de la Parlament, nu sunt deputați, să părăsească sala, pentru că acum vom continua cu ușile închise. Domnului.